Liebe Kolleginnen und Kollegen, honorable colleagues and guests, please take your seat. Nehmen Sie Platz. We would like to start with our Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Începem cu ședința noastră, Comisia pentru Pescuit Vreau să vă spun că Alan Cadel, președintele nostru, nu a putut să vină astăzi. Din păcate, și ca și vicepreședinte, o să le locuiesc. Pe ordinea de zi de astăzi, și la cererea colegului Afronte, care este raportor pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, acordul de pescuit cu Groenlanda. Colegul nostru, așadar, ne-a cerut să amânăm acest punct de discuție pe data viitoare. Adică, vom discuta treaba asta numai sau de-abia în ianuarie. Deci, acordul cu pescuitul în Groenlanda se va discuta numai ianuarie. Dacă nu vă deranjează, suntem uh, în regulă și avem această informație că punctul 5 este amânat pentru luna ianuarie. <clears throat> Trecem apoi la comunicările președintelui. Am aflat că colegul nostru Grobarcic domnul deputat din partea Poloniei, a fost numit ministru pentru economia maritimă în noul guvern de la Varșovia. Îl felicităm pentru această numire. Și cred că dacă o să mergem la Gdansk vreodată, o să-l întâlnim acolo pe domnul Grobarcic și o să și vedem cât de priceput este. Conform ordinei de zi, acum avem în punctul 3 o prezentare a studiului pescuitul și pescările de sardine, valoarea resurselor, situația economică și socială. Noi Comisia noastră a comandat un studiu referitor la pescuitul peștel, ă, sardinei. Institutul portughez al mărilor a realizat acest studiu împreună cu Institutul Spaniol de Oceanografie, bucurându-se și de cooperarea universităților, Universității Avero și de la San Jacques de Compostela, precum și a Institutului francez care se ocupă de cercetarea și exploatarea resurselor maritime. Ați primit studiul complet pe e-mail și pe hârtie imprimate. Aveți în sală aceste, uh, acest studiu. Puteți să luați un exemplar ca să puteți să urmăriți mai bine prezentarea. Vreau să întâmpin aici pe cei doi autori, doamna Alexandra Silva de la IPMA din Portugalia și doamnei Isabel Rivero de la Institutul Spaniol, Spaniol de Oceanografie. Deci acum 20 de minute de prezentare referitor la Um, ceea ce s-a desprins din această analiză. Avem, deci, cele două specialiste. Îi dau cuvântul imediat doamnei Silva. Mă bucur că o avem aici printre noi astăzi pentru prezentarea acestui studiu științific și cred că sunteți gata. Aveți cuvântul. Yes, you need the micro. Vale. So, good afternoon. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a prezenta studiul nostru. Aș face un rezumat a acestui studiu care a fost realizat de o echipă de cercetători din mai multe țări Spania, Portugalia și Franța, de la institute de cercetare și universități. O să vă dau la început informații generale referitoare la distribuția stocului, economia, ecologia sardinelor, dimensiunile economice ale pescuitului acestei specii și apoi vom vedea care este statutul stocurilor de sardine, cum stăm cu gestionarea acestora precum și niște concluzii și recomandări din partea noastră. Uh, Sarina este prezentă pe o suprafață vastă în Atlanticul de Nord-Est și Marea Mediterană, iar în apele atlantice europene avem două stocuri care sunt relativ amestecate, mai ales uh, la uh, limitele lor. E vorba de o specie pelagică care se hrănește cu plancton. Poate să crească, ca să plasează în blancuri, poate să crească până la 23 cm și să crească până la 10-12 ani, însă majoritatea indivizilor din aceste bancuri ating 7-8 ani maxim de existență. E vorba de o specie cu o fecunditate foarte mare și o mortalitate foarte mare, mai ales în starea sa de ou sau larvă iar supraviețuirea ouălor și larvelor depinde foarte mult de condițiile de mediu. Ce înseamnă acest lucru asupra larvelor? Acestea sunt transportate și uh, uh menținute în zonele cu foarte mult plancton, acolo trebuie să fie menținute și numai astfel vor putea să crească. Supraviețuirea larvelor așadar uh, determină ceea ce numim noi recrutarea, adică evoluția indivizilor tineri care se adaugă stocurilor bancurilor în fiecare an și care pot să se reproducă pentru renoirea populației și pentru a sprijini existența acestor stocuri. Deci, este foarte importantă pentru sănătatea stocurilor cât de mulți indivizi tineri pot fi adăugați în fiecare an acestor stocuri și totul depinde foarte mult de uh, condițiile de mediu. Iar, de asemenea, și, fiscu- și uh, pescuitul uh, afectează reproducerea pentru că elimine anumiți indivizi reproducători din populație și poate să afecteze, afecteze și acea recrutare, mai ales în stocurile cu dimensiuni reduse. Iată și o hartă unde puteți vedea limitele acelor uh, uh, stocuri de nord și de sud, așa cum le numim noi. Pentru stocul de nord, acesta pare foarte mare. Majoritatea sardinelor se găsesc în zone înghețate. Vedeți foarte bine unde se situează aceste stocuri. Următoarea schemă. Puteți observa care este ciclul de viață al sardinei. Ouăle sunt foarte mici, 1,5 mm, mm diametru. Vedeți uh, care este rata de supraviețuire și cum evoluează în diferite forme până ajunge sub formă de pește. În ce privește stocul de not? ocupă subzonele 7 și 8A, ICES, numite ICES, sunt uh, pescuite mai ales de vase din Franța, Spania, dar și Regatul Unit. În stocul de nord, sub aria 7, acolo nu este monitorizare, adică nu avem date sau date foarte puține legătură cu uh, întinderea stocurilor cu biologia și evoluția acestora. Însă avem date referitoare la debarcări. Deci majoritatea informațiilor pe care le deținem așadar vizează sub zonele 8A, B și D, Golful Biscaya mai cu seamă. Vedeți apoi un, un tabel care arată ce se întâmplă în subzona 8, date din anul 2014. Puteți vedea totalul debarcărilor, 45.000 de tone, adică 41 de milioane, prima vânzare. Vedeți de asemenea că debarcările din Franța și Spania, Spania sunt echivalente astăzi, deoarece a existat o creștere foarte pronunțată a debarcărilor în Spania, mai ales din zona 8B, deci din sud, și asta în ultimii ani. Apoi, pe următorul grafic, la stânga, puteți observați uh, istoricul debarcărilor uh, din Franța și Spania, respectiv în albastru și în galben, și vedeți o creștere pronunțată a acestora din 2009 încoace. De asemenea, efortul de pescuit a crescut numărul de zile de pescuit per marinar și asta din cauza că pentru stocul de sud ursutețele de pescuit au scăzut. Și, bineînțeles, sardina pare să fie foarte abundentă în golful Biscaya, care corespunde zonei 8B. Acum, stocurile din sud e, sunt pescuite de către flotele cu trawler seiner din Spania și Portugalia, mai cu seamă, iar în 2014 totalul s-a ridicat la 28.000 de tone, adică 47 de milioane de uh, euro în prima valoare în prima vânzare. E vorba de foarte multe vase, uh, peste 150 și uh, peste 6.000 de marinari pescari. Trebuie spus că acum șase ani În stocul, pentru stocurile de sud, debarcările erau de aproape 19.000 de tone și cu o valoare echivalentă. Așadar, în acest tabel puteți să vedeți care sunt debarcările în total pentru stocul de sud, datele din Spania și respectiv Portugalia. Această serie istorică arată o tendință istorică confirmată din anii 80 încoace și se pare că ea este legată de scăderea resurselor în timp, dar și probabil din pricina reglementărilor uh, pieței care au afectat prețurile. De asemenea, în acest grafic, vedeți că recent debarcările au cresc, au descrescut foarte mult, 65% din 2011 încoace, din cauza declinului stocului și din pricina reglementărilor capturilor. Dar dacă ne uităm la valoarea primă vânzare pe țară, vedeți că deși volumul de barcări a crescut, valoarea acestuia, valoarea nu a descrescut așa de mult. De fapt, s-a menținut la un nivel stabil, mai mult sau mai puțin, și asta deoarece prețul la prima vânzare a crescut foarte mult și a compensat, a compensat mă scuzați, scăderea volumurilor. Vedeți apoi efortul de pescuit care a scăzut și a fost transferat către alte specii pelagice, de pildă în Spania. Vedeți, mai exemplu, macroul spaniol și alt macrou, stavridul, mai ales mai ales macroul spaniol uh, înlocuiește încetul cu încetul uh, pescuitul de sardine și Asta, deci, vă spuneam, înseamnă că alte specii au înlocuit sardina în Portugalia și Spania. Cât privește conservele, industria respectivă, din stocul, pentru stocul din sud și, deci, industria aferentă. Vreau să vă spun de la început că datele disponibile nu sunt complete, pentru că studiul, timpul său sau calendarul său nu ne-a permis, permis să colectăm toate datele care ar fi probabil pertinente. Uneori este dificil să obții date actualizate. Așadar, în Spania nu am putut să avem date pentru toate țările și a fost și mai greu să găsim date pentru sardine, pentru că datele sunt cumva combinate amestecate pentru toate fabricile de pește, de conserve de pește, care bineînțeles nu folosesc numai sardine. Însă am putut obține date pentru Galiția, privitoare la sardine, deci numai sardine, care de fapt reprezintă cam 80% din industria conservelor de pește din Spania. Pentru Portugalia avem date statistice oficiale și se pare că, tot așa, sunt date numai parțiale. Din acest rezumat se poate vedea totuși că zadina este o, este o resursă deosebită pentru industria conservelor de pește în ambele țări. În Spania se pare că producția pentru conserve este mult mai diversificată decât în Portugalia. Aceste fabrici de conserve uh, folosesc o serie întreagă de specii, pe când în Portugalia depind mai mult de sardine. Însă, în ambele țări, aceste sectoare industriale sunt foarte intensive din punct de vedere al forței de muncă. Majoritatea lucrătoarelor sunt lucrătoare femei, 90% la aceste fabrici de pește. De asemenea, trebuie menționat că această industrie a conservelor aduce cu sine și alte activități conexe, deci toți cei care produc conservele sau sosurile care sunt puse în aceste conserve și ei depind de această industrie a conservelor de pește. Și deci, haideți să vedem acum statutul stocurilor. Pentru stocul de nord nu avem o evaluare analistică, pentru că nu avem date suficiente pentru subzona ICS, subzona 7, așa cum am spus. Avem o evaluare a trendului pe care am putut-o face pentru golful Biscaya și vedem o creștere, o tendință crescătoare pentru biomasă în ultimii 5 ani și de asemenea vești bună ce privește recrutarea de indivizi tineri pentru bancurii în ultimele ani. De asemenea, se pare că nivelul actual de exploatare pare să fie sustenabil și pentru viitor. În acest grafic vedeți o serie istorică a celor două indicii pe care le-am ales uh, în uh, subzona 8 care duc la anumite linii directoare pentru ICEs, Care sunt acești indici? evaluarea biomasei, uh, evaluare acustică franceză, numită Pelgas, și abundanța ouălelor este vorba de o, un sondaj sau o anchetă spaniolă uh, referitoare la producția zilnică de ouă sau icre. Aici vedeți și date legate de mortalitatea totală și pe indexul acesta vedeți că ne aflăm mai mult sau mai puțin într-o zonă a unei mortalități naturale, ceea ce înseamnă că asta ne permite să și gestionăm aceste stocuri. Ce privește stocurile de sud, avem un model analitic, statistic, catch at age, care folosește date care acoperă tot stocul. Aici vedeți uh, rezultatele ultimelor evaluări din acest an, din 2015, și arată și evoluția istorică a, pe de o parte, recrutării și, pe de altă parte, a biomasei pentru acest stoc de sud. Ce se vede de aici? Din 2006 <clears throat> această recrutare a fost foarte scăzută, istoric vorbind, iar uh, biomasa a scăzut cu 71% în aceeași perioadă. Așadar, biomasa actualmente se găsește la cel mai scăzut nivel din istorie, iar astfel capacitatea reproductivă a stocului poate să fie pusă sub semnul întrebării. În ceea ce privește mortalitatea, Așa cum vedeți din uh, acest grafic, uh, ea a fost uh, ridicată relativ recent. Nu e vorba de supracapturi, ci de anumite alte recomandări privitoare la gestiunea acestui stoc. Modalitatea la pescuit sau în momentul pescuitului a scăzut foarte mult cu 65% în perioada 2011-2014 în ambele țări studiate, Spania și Portugalia. Cât privește gestiunea stocurilor, niciunul dintre ele nu este gestionată, din aceste stocuri nu este gestionat de către EUTAC. Pentru stocurile nord există niște măsuri tehnice și niște limitări a autorizațiilor pentru navele de pescuit în uh, apele franceze. În plus, pentru stocul de sud există niște limitări la efortul de pescuit și la capturi, iar din 2014 Spania și Portugalia au pus în aplicare un plan multianual de gestiune a acestui stoc, care conține o regulă legată de recoltare, Harvest Control Rule, care stabilește uh, o legătură între biomasă și nivelul capturilor. Așadar, sardinele au o importanță economică și socială deosebită pentru industria pescuitului și a conservelor în Portugalia, Spania și Franța. Cât privește stocul de nord, vedem că biomasa a crescut în ultimii ani pentru că uh, au avut loc recrutări și pentru că a existat o recoltare sustenabilă, durabilă. Capturile au crescut mult în ultimii ani pentru că sardina eh, s-a aflat în abundență în acea zonă și pentru că oportunitățile de pescuit au scăzut, mai ales în ceea ce privește prezența flotelor Spaniei în această zonă. și atunci a existat un transfer de oportunități. În ce privește măsurile tehnice, ele există, dar efortul de pescuit și capturile nu sunt reglementate și ICES uh, are un, un aviz de precauție pe care le emite odată la 2 ani. În aceste condiții, pentru anii viitori, 2016-2017, se consideră că aceste capturi nu trebuie să depășească anual 33.000 de tone. Cât privește stocul, stocul de stud, a existat uh, o tendință descrescătoare din 2006 încoace din pricina unei recrutări insuficiente și faptul că mortalitatea a, a, a crescut foarte mult recent, deci în momentul pescuitului, iar biomasa este foarte, foarte scăzută. Reducerile în efortul de pescuit și în capturi au fost foarte mari din 2011 încoace, ceea ce înseamnă că mortalitatea a scăzut cu 65%. Asta se pare că a reușit să, ara, să oprească declinul stocului, însă în continuare există probleme cu acea uh, recrutare v-am spus că acest proces depinde foarte mult de condițiile de mediu. Spania și Portugalia au implementat uh, un plan de management, de gestiune, care propune limite anuale de capturi per stoc, dar nu există un acord, un consens în ce privește împărțirea acestor limite, acestor capturi, capturi limitate în cele două uh, țări, iar ceea ce spune ICES în 2016 spune, urmează ceea ce se găsește în planul celor două țări și anume să nu se depășească mai mult de 1587 de tone. Așadar, având în vedere concluziile studiului, realizat de acești cercetători științifici, de care mă aflu și eu, noi recomandăm să, să fie redactat un plan de gestiune pentru stocul de nord, având în vedere că acolo capturile au crescut foarte mult în ultimii ani. Stocul se află într-o stare foarte bună, nu, nu există probleme de gestiune presante, însă pe viitor s-ar putea să se impună uh, crearea unor limite pentru capturi. De asemenea, se promovează o colectare de date pentru subzona ICS 7. Pentru stocul de sud există măsuri tehnice. Poate ar trebui să mai fie adăugate și altele pentru pești tineri și pentru reproducători. De asemenea, ar trebui să, ar trebui să fie revizuită regula uh, legată de recoltare din planul de gestiune, având în vedere datele recente și apoi și să existe un acord între, ce, între cele două țări în ceea ce privește împărțirea capturilor. Iar pentru ambele stocuri trebuie să se facă niște studii care să identifice cauzele fluctuațiilor acestui, fluctuațiilor acestui stoc pentru a avea mai multe informații în legătură cu legătura dintre aceste stocuri, apoi să descurajăm aruncările înapoi în mare și alte practici dăunătoare pentru aceste stocuri. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc celor care au cooperat pentru a realiza acest studiu. Vă mulțumesc! Alessandra Zeva, aber auch an Isabel. Vă mulțumesc, doamna Alexandra Silva, dar îi mulțumesc și lui Isabel Huidu. Ați uh, atins exact punctele esențiale ale acestui uh, studiu, extrem de important în ceea ce privește comun, uh, politica comună de pescuit pentru următorii ani un studiu foarte important pentru tot estul Atlanticului și Golful Biscayei. Dragi colegi, vreau să știu dacă aveți întrebări pe marginea acestei prezentări. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alător celor care l-au felicitat pe autoare. Mai ales să-i mulțumesc doamnei Silva pentru prezentarea atât de completă. Am întârziat puțin, însă am putut totuși să ascult parțial ce ne spunea. Într-adevăr, știm care este starea stocurilor în zona de nord. Deci în nord lucrurile stau mai prost. În sud, în zonele 8 și 9, în sud, mă scuzați, în zonele 8 și 9, în zona apelor Galiciei, situația e foarte, foarte gravă. Acum câțiva ani un kilogram era un euro, 2 euro. Vara asta au ajuns sardinele să coste 6-7 euro kilograme. Când iei un manual de istorie economică sau o, o carte, să vezi ce se întâmplă, îți dai seama că în mod periodic au existat crize ale sardinei, crize cu consecințe urmane, umane și sociale grozitoare. Atunci era principala sursă de ocupare și vorba de secolele 16 și 17, însă să ne întoarcem la secolul 21. Știm care e situația stocurilor. De aia Spania și Portugalia au lansat un plan de gestiune 2014 pentru sardina. Iar acum, Consiliul Internațional pentru Exploatare propune o reducere cu 94%. Practic, să se oprească cu totul efortul de pescuit. din punct de vedere social și economic există, deci efecte negative, însă există și o propunere subsidiară, să zic așa, cumva mai precaută. Se spune că ar trebui să se stabilească capturi maxime de 14.000 de tone aici în zonă. Deja reducerea e de 50%, ceea ce e foarte mult. Însă, dacă am face asta, ar putea crește biomasa de, deci, de exemplare cu 8%, cu peste 8%. Deci dacă se reduc capturile cu 94%, crește biomasa. Însă o astfel de reducere atât de mare de 94% ar însemna practic închiderea pescărilor și efectele sociale și economice ar fi majore, mai ales acum în situația asta când ar avea de suferit locurile, situația locurilor de muncă, când știm că din cauza crizei atât Spania cât și Portugalia au avut multe uh, suferit. Și ar fi afectate și formele de pescuit clasice despre care vorbește doamna uh, Silva. Mă gândesc la tipul de vase de pescuit sheito, cum ar fi în Galicia sau alt fel de pescuit artezanal din Portugalia. Deci trebuie să ne gândim aici și la durabilitatea acestor pescării dar să nu uităm și dimensiunea economică și socială. Trebuie găsit un echilibru inteligent care să ne permită să asigurăm viabilitatea acestor resurse și să evităm un impact atât de negativ asupra populațiilor care sunt afectate și asupra întreprinderilor. Așa cum se spune în raport, cred și eu că aceste pescării clasice, cele de sardină din Galicia și Portugalia, au o importanță culturală și socială însă și economică. Nu pentru că e o artă specifică și foarte mulți pescari uh, pescuie sardine acolo, ci pentru că trebuie să ne gândim și la conservele de sardine. Dacă n-am avea sardine, n-am avea conserve. Doar în regiunea mea, cam 86% din producția de conserve din Spania se face acolo. Și cred că se depășește cantitatea de uh, 2000 uh, de tone. Deci pentru noi sardinele sunt foarte importante, de aia trebuie să găsim un echilibru prin care să avem o durabilitate a resurselor și un impact uh, economic care să nu fie atât de negativ. Și aș vrea să mai repet felicitările mele autoarelor. Ați pus accentul pe o problemă foarte importantă, din punct de vedere social în anumite zone din Spania și Portugalia. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru raport. Vă mulțumesc, domnule Milamon. Domnul Sero Santos are cuvântul acum. Mă aștepta să vă puneți și, uh, și căștile. Um, Prea că Mulțumesc. Pentru început aș vrea să le mulțumesc celor două autoare, doamnelor Silva și Riberu, pentru prezentarea acestui raport, acestui studiu. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ne-ați făcut o trecere revistă a stocurilor de sardină și a situației pescărilor de sardină în sudul Europei, pe coasta atlantică și vă mulțumesc că ne-ați vorbit și despre stocurile din Franța. Acest raport arată foarte clar cât de importante sunt uh, aceste pescării de sardine pentru o țară precum Portugalia. Nu doar pentru că e vorba aici de modul de subzistență a pescarilor, e vorba și de țesutul industrial al țării. Ne gândim aici la industria de prelucrare și la efectul uh, pe care îl are în, asupra întregii economii. Dacă vă uitați și la prețurile pe care portughezii sunt gata să uh, le plătească pentru sardină, vă dați seama că de multe ori astea sunt de două ori mai mari, dacă comparăm, de exemplu, cu prețurile din Spania și uh, din Franța. Deci, din punct de vedere cultural, sardina are mare importanță. E o activitate Um, în cadrul căreia acest pește capătă practic o foarte mare valoare. În ceea ce privește exploatarea acestor stocuri, există foarte multe întrebări la care trebuie să găsim un răspuns. Elementele oceanografice și marine încă nu sunt înțelese pe deplin. Nu știu dacă doamna Silva face trimitere, de exemplu, un studiu la certificarea oferite de Organizația Atlanticului de Nord în acest studiu sau dacă se ține cont de astfel de certificări sau dacă vă bazați doar pe exploatarea stocurilor. Există și anumite programe pentru a încuraja refacerea stocurilor. Eu acum aș vrea să mă concentrez asupra două lucruri, dacă îmi permiteți. În primul rând ați menționat planul de gestiune pe care uh, fra, uh, scuzați, Portugalia și Spania l-au uh, lansat pentru sardină. Însă spuneați că nu există un acord oficial în ceea ce privește împărțirea limitelor impuse de acest stoc. Deci cum, cum știu oamenii după aceea cum să împartă dacă nu există o împărțire oficială? Și în ceea ce privește recomandările CES, Aș vrea să știu dacă acestea sunt diferite de uh, recomandările OPMA <clears throat> în ceea ce privește gestionarea stocurilor. Din câte știu eu, ICS își bazează evaluările asupra, pe, anume, pe anumite tehnici de evaluare. Să există experți portughezi care lucrează în ambele institute. Deci aș vrea să știu dacă recomandările celor două organizații sunt asemănătoare, dacă sunt aceleași în ceea ce privește metodologia și recomandările făcute. Vă mulțumesc, domnule Santos. Nu mai dorește să intervină. A, ah, ba da. Mă scuzați, aveți cuvântul. Domnul Liturgai. Gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Deja colegii mei au făcut și comentarii și au adresat și întrebări care mă interesau și pe mine. Bineînțeles, și eu mulțumesc uh, autoarelor uh, <laughs> acestui raport. Și eu sunt din zona Sardinelor, din satul Santurse, deci mă înțelegeți că mă pricep și eu cât de cât la Sardine. Ca și colegul uh, antevorbitor Pacomilian, care vorbea de conserve importante pentru regiunea sa. Deci trebuie să vă spun că pe mine mă îngrijorează un lucru în țara Baștilor și mai ales în uh, Golful Biscaya – Mă gândesc aici la faptul că în domeniul sardinelor din ce în ce mai puțin tineri pescari doresc să facă această meserie și la Anșoa există această și la Anșoa a existat o problemă. S-au luat hotărâri la un moment dat că nu se poate pescui Anșoa pentru a putea permite reproducerea speciei și pentru a putea crește uh, biomasa uh, în ceea ce privește tonele disponibile pe anii viitori. În ceea ce privește sardinele, dumneavoastră în studiu nu ați vorbit uh, de acest lucru printre deciziile care ar putea fi luate în, uh, pentru a sprijini această specie. Ce credeți? oamenii de știință încep să vorbească despre asta. Credeți că am putea să avem ceva asemănător și în cazul Sfardinei, așa cum am avut uh, pentru Așoa cu câțiva ani în această zonă? Un astfel de plan ar fi binevenit. Vă mulțumesc, doamna Bilbao Barandi, care cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru elaborarea raportului și pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Carlos Iturgais și cu mine venim din țara Baștilor. Eu nu sunt din statul Sardinei, însă top acolo prin zonă. Însă, în orice caz, aș avea două întrebări acum. În primul rând, dacă aplicăm planul de gestiune aprobat acum, se spune că am putea pescui doar 1587 de tone. Asta ar însemna o reducere cu 94% față de uh, totalul capturilor. Pe de altă parte, ICE spune că e nevoie de un echilibru între posibilitățile de pescuit și situația, conjunctura socioeconomică. Și întrebarea mea e următoarea. Cum să menținem acest echilibru când știm că dacă aplicăm cu strictețe planul de gestiune, ni se recomandă să nu depășim această, acest volum, această cantitate? În al doilea rând, spuneați zona sub zona 7. E o zonă pentru care ar fi nevoie de mai multe studii pentru a ști exact de ce există aceste fluctuații în ceea ce privește cantitatea de biomasă. Ne-ar trebui și mai multe informații socioeconomice și a doua întrebare următoarea. Cum putem să aplicăm planul de gestiune în mod corect dacă nu avem toate aceste date și informații? Cum putem aplica uh, în mod strict recomandările fără aceste informații. Mi se pare aici o contradicție între cele două lucruri. E drept, din informații se spune că trebuie să pescuim mai puțin, însă nu se știe motivul exact. Și în ultimul rând, aș vrea să știu dacă um, în ultimele zile s-a sporit numărul de zile de efort de, de pescuit. Uh, S-a spus că, în general, flota s-a redus. Însă, mie mi se pare că e totuși o informație care e cam, uh, cam ciudat aici. Avem datele, practic, cele mai proaste, <laughs> cu excepția secolului 16 și 17, despre care vorbea colegul Milamon, însă acele vremuri totuși au trecut de mult. Vă mulțumesc, doamnă Bilbao. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină, atunci eu aș propune să le dăm din nou cuvântul doamnelor Silva și Ribeiro, care ne vor răspunde la întrebări. Dacă vreți, puteți interveni amândouă, după care... Deci pentru a putea răspunde la întrebări sau pentru a da explicații detaliate la întrebările care au fost puse. Aveți cuvântul, stimate doamne. <coughs> Ja, bitte, Isabel, Oh, nehmen Sie hier vorne Platz. Vă rog să luați loc aici, doamnă. Da wird noch kurz die Strategie besprochen. Văd că aici se discută despre strategie. Mă numesc Isabel Ribeiro, nu am avut ocazia să mă prezint mai devreme. În primul rând, aș vrea să vă răs- să-i răspund domnului Milan, domnul Mian, care vorbea despre această reducere atât de drastică din recomandarea conținută în planul de gestiune. Într-adevăr, această cotă pe care o propune ICES înseamnă practic închiderea acestor pescării. E o reducere cu 94%. Dacă se consideră că pescările mai tradiționale, mai artizanale pot să continue, deoarece au un efect mai scăzut, însă în orice caz efortul principal de pescuit se va reduce. În graficul pe care vi l-a arătat Alexandra, situația stocurilor e tragică. Din anul 2004 nu a existat practic puiet suficient și știm că nu-i doar efectul uh, pescuitului aici, sunt și efecte oceanografice care împiedică ca aceste icre depozitate în ocean, să ajungă în zonele costiere. Dar, din păcate, noi nu putem să intervenim asupra elementelor oceanografice, ci doar asupra pescuitului. De aia trebuie să intervenim. Și vedem că se schimbă foarte mult și clima, de aceea noi nu putem să acționăm decât asupra pescuitului. Deoarece și pescuitul a a cauzat uh, această scădere a stocurilor. Acum, bineînțeles, uh, Sheito și Sardineira, astea sunt două tipuri de pescuit din Galicia și din Portugalia. Efectul lor este mai redus, deci total pe an cam 200 de tone sunt pescuite astfel, deci e un impact minim asupra pescuitului în general, asupra stocurilor în general, deci nu ar fi afectate. Doamna Silva, acum referitor la întrebarea domnului Ricardo Santos. Cu privire la recomandările ICES și țările implicate cercetători din Portugalia și din Spania participă la aceste evaluări ale stocurilor, participă împreună. Datele provin din cele două țări. Se discută despre starea stocurilor. Um, foarte multe țări sunt impus, eh, implicate, printre care și Franța și Marea Britanie. Deci sunt implicați mulți actori. E drept că uneori recomandările sunt diferite de la o instituție la alta, însă ar fi neobișnuit ca recomandările ICS să nu fie, practic, rezultatul poziției țărilor care participă la acele grupuri de lucru. Trebuie spus de asemenea că planul de gestiune elaborat de Spania și Portugalia cu privire la stocurile de sardină, de sardine, uh, e un plan care se bazează pe o abordare uh, precaută în ceea ce privește utilizarea resurselor. Nu e un plan de gestiune care să includă aspecte socioeconomice. Poate că ar fi de dorit să se includă și aceste aspecte pentru a avea o abordare mai generală, însă deocamdată nu sunt conținute și aceste aspecte. Și e vorba aici de gestionarea întregului stoc, deci, deoarece nu există subdiviziuni în cadrul planului de acțiune, de gestionare, mă scuzați. Acum, în ceea ce privește împărțirea cotelor, aici se procedează mai degrabă administrativ. Nu cercetătorii se ocupă de modul în care cele două țări își împart între ele cotele. Cred că parțial am răspuns și la întrebarea adresată de doamna Bilbao, care Am pus întrebări în legătură cu faptul că acest plan de gestiune nu acoperă aspectele sociale și economice. Așa e, deocamdată nu, nu acoperă aceste aspecte. Și într-o oarecare măsură, cred că i-am răspuns și domnului Turgais la, la întrebare. Recomandarea ICES pentru planul de gestiune pe 2016 ar însemna practic închiderea pescăriilor. Dacă trebuie o închidere să se încheie eforturile, să se oprească pe termen mai scurt sau mai lung, asta nu știm exact. Nu știm care vor fi recomandările științifice ulterioare, însă în orice caz administrațiile vor trebui să uh, preia lucrurile în continuare și să hotărască dacă trebuie prelungit acest plan și recomandările sale. Nu știu, sper că am răspuns la toată lumea. Doamna Ribeiro, spuneați că la Anșoa, pe termen scurt, s-a recuperat uh, populația. La sardine mai e o problemă în plus. Pe lângă faptul că există puțin pești, potențialul reproducător e foarte scăzut. Femelele sunt foarte tinere, nu depun suficiente icre. Dacă s-ar închide pescuitul, s-ar opri pescuitul, efectul ar fi clar pozitiv. Și s-ar recupera uh, stocul, însă nu atât de rapid, deoarece ciclul de reproducere la sardină e mai îndelungat decât cel de la anșoa, fiind un, un pește de alte dimensiuni. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Aș vrea să știu dacă cineva din sală, colegii, mai au întrebări. Nu. Nu văd să dorească nimeni să intervină. Prin urmare, uh, doamnă Silva, doamnă Ribeiro, vă mulțumesc foarte mult pentru studiu, pentru explicațiile foarte interesante pe care ni le-ați adus și e clar că atunci când vedem cum stau lucrurile. Există motive de uh, îngrijorare în ceea ce privește Sartina. Deci în partea de nord lucrurile stau mai bine, însă în ceea ce privește stocurile din sud lucrurile stau mult mai prost. Ar fi păcat ca niște produse atât de tradiționale și de apreciate cum sunt conservele de sardină din Spania și din Portugalia să dispară de pe, de pe piață. Doar că trebuie făcute eforturi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc uh, drum bun înapoi către casa dumneavoastră. Ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Aici avem chestiuni legate de pescuit în cadrul acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale. E vorba despre Convenția ONU privind dreptul mării. Raportarea este doamna Norica Nicolai din partea grupului ALDE. Doamna Norica Nicolai, dacă vreți să începeți vă dau cuvântul. Trebuie să vorbim despre acest punct. Domnule președinte, așa cum știm, uh, apa acoperă aproape 71% din suprafața acestei planete, iar din această suprafață, aproximativ 64% se află în uh, afara jurisdicției naționale a statelor în aceste condiții, protejarea mediului și a biodiversității marine, cât și exploatarea sustenabilă a resurselor pe care aceste ape le oferă, uh, se află în mare măsură în afara aplicării Convenției ONU privind dreptul mărilor și a acordurilor ulterioare. Din păcate, cadrul general stabilit de Convenția privind dreptul mărilor a fost adoptat acum 30 de ani și din multe puncte de vedere nu mai este adecvat actualei realități. Economia s-a diversificat și necesită mai multe resurse, resurse iar tehnologiile permit acum exploatarea și uh, explorarea resurselor la adâncimi mult mai mari și în zone aproape imposibil de accesat în uh, trecut. De asemenea, populația planetei a crescut și acest lucru înseamnă o nevoie tot mai mare de hrană în același timp însă, în ceea ce privește zonele aflate în afara jurisdicției naționale, Convenția aplică principiul libertății mărilor, lăsând așadar mai mult de jumătate din suprafața apelor nereglementată. În plus, nu toate statele sunt parte a acestei convenții, ceea ce înseamnă că nici măcar zonele sub jurisdicție națională sunt, nu sunt acoperite în totalitate de convenție. În ceea ce privește acordurile ulterioare, cel mai important document pentru domeniul pescuitului este cel uh, adoptat în 1995 privind stocurile de pește. Se adresează specific stocurilor de pește cu migrație mare și celor aflate în afara jurisdicțiilor naționale. Dar deși acest acord reglementează stocurile de pește în afara jurisdicției naționale și este considerat un document destul de complet, și reușește să stabilească un cadru legal îndeajuns de adaptabil pentru a ține pasul cu evoluțiile viitoare, se adresează numai activității de pescuit și deci nu protejează biodiversitatea marină față de toate tipurile de exploatare ce au loc în apele internaționale. Comunitatea internațională a demonstrat periodic interesul și îngrijorarea privind uh, protecția mediului, dezvoltarea sustenabilă și protecția biodiversității, inclusiv cea marină, în documentele publicate ca urmare a conferințelor uh, ONU pentru dezvoltare sustenabilă, în special cele de la Rio din 1992, apoi 2002-2012. Uh, având în vedere nevoia de a completa Convenția privind dreptul mărilor și de a oferi un cadru actual pentru gestionarea tuturor activităților din uh, zonele aflate în afara jurisdicției naționale, în 2004, adunarea generală a ONU a decis înființarea unui grup ad hoc. Acesta s-a înființat. Urma să prezinte până la finalul celei doua 69 uh, sesiuni a ONU un uh, raport. După mai multe întâlniri, uh, în 2015, în iulie, s-a decis, în urma ultimei recomandări făcute de grupul de lucru din ianuarie, deschiderea unor dezbateri și negocieri în cadrul unor comisii preliminare. Această comisie își va începe activitatea în 2016, urmând să prezinte un raport în 2017 și are ca scop pregătirea negocierilor de fond cu privire la dezvoltarea unui instrument internațional legal subordonat Convenției privind dreptul mării, care să acopere lacunele și să completeze acordurile aflate în vigoare în prezent. Trebuie subliniat faptul că în tot acest proces, încă din 2004, Uniunea Europeană a fost unul dintre actorii importanți, a susținut o serie de inițiative, a participat și a susținut intens uh, lucrările grupului de lucru și foarte multe negocieri care s-au finalizat într-un mod se datorează eforturilor depuse de Uniunea Europeană. După cum bine știți, există însă state care doresc excluderea din acest acord a anumitor tipuri de activități ce se desfășoară în uh, afara zonei jurisdicțiilor naționale și mai ales uh, pescuitul. Opinia mea este că pescuitul nu poate să lipsească din acest viitor acord, deoarece este una dintre cele mai importante activități ce se desfășoară în apele internaționale, având uh, un mare impact asupra biodiversității mediului marin. Așa nu văd cum un acord privind uh, biodiversitatea marină poate avea speranțe de reușită dacă va exclude pescuitul. În acest sens, în uh, raportul meu am prezentat câteva puncte de vedere pe care le consider esențiale Uh, pentru uh, conceptualizarea unui uh, nou instrument internațional legal. Punctul de vedere, susținem în totalitate punctul de vedere al Comisiei privind includerea pescuitului în acest nou instrument și încurajez Comisia să nu accepte în cadrul negocierilor excluderea acestei activități din viitorul acord. Pe de altă parte, este foarte important ca acordul din 1995 privind stocurile de pește să nu fie supus renegocierii acest acord trebuie să facă parte din nou instrument internațional, să fie o cale de urmaș, să devină unul din documentele de bază ale acestui acord. De asemenea, uh, subliniez uh, în raport că, așa cum acordul din 95 poate reprezenta un exemplu de bună practică, atunci când este corect și uh, complet respectat, așa și Comisia trebuie să folosească experiența acumulată în gestionarea pescuitului în Uniunea Europeană pentru a aduce contribuții reale la viitorul instrument uh, juridic. Un alt punct foarte important uh, este cel privind zonele marine protejate și organizațiile regionale pentru gestionarea pescuitului. Cele din urmă sunt parte a acordului din 95 și, așa cum am spus, există o serie de rezultate bune, după cum există și rezultate mai puțin bune, uh, pentru simplu motiv că membrii acestor parteneriate nu sunt sau nu dedicați uh, gestionării sustenabile a stocurilor de pește. În ceea ce privește zonele maritime protejate, acestea nu pot avea succesul scontat dacă nu există o coordonare și o colaborare între toate domeniile de activitate și dacă nu sunt stabilite într-o logică de ansamblu privind protejarea biodiversității marine. În acest sens este foarte important ca viitorul acord, ca nou instrument legal, să includă o structură instituțională de coordonare a acestor decizii, în care informația să fie centralizată între toate domeniile pentru a exista imaginea de ansamblu. Decizia trebuie să fie una bazată pe studii de specialitate și date de cea mai înaltă calitate, de aceea colaborarea cu componenta științifică o consider esențială în conceptualizarea noului instrument iar zonele declarate ca fiind uh, protejate trebuie să aibă o coerență, să se înscrie într-o logică, în așa fel încât să evităm uh, situațiile de intensă exploatare la limit, așa cum vorbeam înainte de sardine, uh, în imediată apropiere a zonelor protejate. Desigur, sunt mult mai multe puncte pe care cu siguranță o să le abordez în raport, Aștept uh, recomandările dumneavoastră sub forma amendamentelor și pentru că este un raport complex și procedurile noastre administrative nu mi-au permis să abordez în această primă fază uh, toată problematica necesară. Uh, sunt foarte deschisă la viitoarele dumneavoastră amendamente, în așa fel încât să reușim în comisie să conceptualizăm în măsura în care e posibil o viziune asupra acestui instrument și să fim un suport uh, important pentru viitoarele negocieri, cel puțin din punctul de vedere al uh, concepției Uniunii Europene, care este una de bună practică și care ar trebui să fie uh, avută în vedere esențial în viitorul instrument uh, legal internațional. Vă mulțumesc. Herzlichen Herzlichen Dank, Frau Kollegin äh, Nicolai. Vă mulțumesc, doamnă Nicolai, pentru acest proiect de raport exhaustiv. Îi uh, invit acum pe raportorii din umbră să se exprime, domnul Santos, din partea S și D. Din păcate nu se află în sală. A, pardon, domnul Santos este aici, îi dau cuvântul uh, Uh, deci, domnul Cadec lipsește. Uma prezentação exaustivă e uh, compactă e que... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte completă, dar și foarte interesantă. Ați acoperit practic aproape toate aspectele. Nici nu mai am ce să mai adaug, însă aș sublinia încă o dată cât de important este acest raport. Eu am discutat cu doamna raportor, doamna Nicolai, în ultima perioadă și vreau să o felicit pentru că a realizat ceva de înaltă ținută și pentru că da, a dat dovadă de mult spirit de deschidere. Și chiar a preluat o serie dintre sugestiile pe care eu le-am făcut încă de la început. Nu vreau să vorbesc uh, prea mult acum, însă aș dori să subliniez faptul că așa cum a spus și doamna Nicolai, orice fel de discuție legată de aceste inițiative trebuie să fie precedate de audieri. Avem specii de interes comercial care reprezintă ceva foarte important în perspectiva biodiversității sistemelor noastre marine. Însă, multe activități se petrec în zone care nu se găsesc în jurisdicțiile noastre naționale, așadar orice fel de discuție trebuie să plece de la acest gen de informații. Avem autorități și entități de gestionare locală, regională. Ele trebuie să coopereze mai bine pentru a proteja, așa cum se cuvine, resursele marine și trebuie să identifice și acele sisteme sau ecosisteme care sunt foarte vulnerabile. Asta, bineînțeles, când vorbim despre zone care sunt foarte importante din punct de vedere ecologic și biologic, zonele acelea speciale, raportul de față este iarăși o ocazie pentru a ne concentra pe anumite eh, domenii din politica noastră europeană de pescuit. Dar și asupra uh, celor evaluări de impact de mediu. Un clos conține deja o serie de cerințe generale, însă mm, se pune problema eficacității tuturor acestor instrumente mai ales că Convenția UNCLOS nu acoperă anumite zone care sunt deosebit de vulnerabile la presiunile, să zicem, ecologice și astfel noul acord care sper eu că va fi atins ar putea să stabilească niște cerințe generale și obligatorii. Încă o dată însă o felicit pe doamna Nicolai pentru munca domniei sale și o să contribui și eu în continuare, atât cât pot, ca și coleg raportor din umbră. Mulțumesc. Would like to announce a message from uh, Mr. Uh, Kadek, is the EPP shadow rapporteur. Domnul Kadek este și el raportor de, um, din umbră și uh, vreau să mulțumesc și să mulțumesc domnului Cadec pentru multe aceste eforturi însă multe lucruri trebuie să fie în continuare clarificate, lămurite, iar la considerentul K se spune că pescuitul trebuie să fie acoperit de toate măsurile de conservare și de management, iar la punctul 5 se încurajează Comisia să promoveze și mai mult aspectul de pescuit în aceste, acest nou acord internațional. De asemenea, avem uh, expunerea de motive și acolo se spune că uh, pescuitul trebuie să fie uh, inclus neapărat în acest nou acord, însă trebuie lămurit cumva, lămurit această declarație. Există deja instrumente la nivelul ONU pentru pescuit, mai cu seamă organizațiile regionale pentru gestionarea pescuitului, și acordul privind stocurile care și-au dovedit utilitatea până acum. Așa că trebuie să înțelegem mai bine ce se preconizează acest nou instrument. Nu trebuie, bineînțeles, să fie sau să, să fie cumva în concurență cu instrumentele existente. Trebuie să existe o completare. Apoi, o întrebare. Cum, pot, cum poate pescuitul să fie incorporat în noul acord fără a pune în primejdie cadrul actual, cum ar fi organizațiile acelea regionale pentru gestionarea pescuitului. Este o întrebare deosebit de importantă și trebuie să îi se dea răspuns. Nu cred că acordurile ONU privind stocurile de pește și organizațiile RMSO pot cumva să fie acea colonă vertebrală pentru noul instrument. Ele s-au dovedit utile de-a lungul anilor, nu trebuie să fie schimbate. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente de pescuit sunt bine coordonate cu cele prezente, cu cele viitoare, dar nu să reprezinte ele acea coloană vertebrală um, a un nou instrument. Iată ce declară raportul torul din umbră PPE și vreau să rog și pe colegi să comenteze dacă doresc. Mulțumesc! <laughs> I just want to say in the name of... Vreau să spun în numele lui Ian Duncan din partea ECR, raportul din umbră, faptul că el în primul rând se scuză pentru că este absent și că va trimite direct la biroul doamnei Nicolai comentariile sale și că sprijină în general raportul domniei sale. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Nikolai. Okay, so next one, colleague Milan Mon. Domnul Milan Mon. Mulțumesc. Eu am ascultat uh, prezentarea numele domnului raportor din umbră Cadec de la grupul nostru la PP. Vreau să vă spun că acum prezint poziția spaniolă și poziția mea personală. Pe mine mă îngrijorează faptul că nu trebuie să ne implicăm noi, să intervenim în rolul pe care le joacă organizațiile regionale de pescuit. Faptul că vrem să coordonăm, să ne implicăm, ar putea totuși să um, dăuneze activitatea acestor organizații regionale de pescuit care se ocupă de, de lucruri. Uh, dincolo de autoritățile naționale. Deci să vedem ce noi organisme vrem să înființăm și ce competențe vrem să le conferim acestora, în primul rând. Vă mulțumesc, domnule Milamon. Din partea comisiei este cineva prezent? Doamnă Freit? Perfectly pronounced. Oh, Thank you very much. Ați pronunțat perfect numele. În primul rând, salutăm inițiativa din partea Comisiei dumneavoastră de a pregăti un raport în această, pe această chestiune. în ceea ce privește conservarea și prezervarea zonelor care se află dincolo de jurisdicțiile naționale. Acest raport al doamnei Nicolai vine la fix, aș putea spune și se încadrează cu rezoluțiile 69 ale ONU. Prima convinție pregătitoare care a deschis negocierile pe acest ă, instrument va, se va întruni în luna martie și apoi la începutul lui septembrie, iar sarcina acestui, acestei comisii de pregătire va fi de a uh, formula recomandări pe marginea proiectului de text înainte de finele celei de-a 72-a adunări uh, ONU. Pe baza acestor recomandări, Națiunile Unite, în adunarea sa generală, va hotărâ înainte de august 2016 în ceea ce privește conferința interguvernamentală. Deci suntem într-adevăr la, abia la începutul negocierilor internaționale și cu siguranță ne vor uh, ține pe cărbuni în cinci destul de multă vreme de acum încolo. Proiectul de raport al doamnei Nicolai uh, scoate în evidență elementele esențiale care ar uh, îndrepta lacunele existente în cadrul juridic internațional. Ideea nu este de a schimba cadrul juridic internațional, pentru că este unul bun, nu trebuie schimbat sau înlocuit, însă există lacune care trebuie îndreptate. Este vorba despre o mai multe elemente, resursele genetice marine, împărțirea beneficiilor, um, instrumentele care privesc zonele protejate marine, evaluările de, me de mediu și construirea capacităților și tendințele în tehnologia marină. Au apărut două elemente în discuțiile de aici, unul care privește pescările în aceste zone și apoi zonele marine protejate. Raportul doamnei Nicolai cere promovarea pe, uh, pescuitului în noile acorduri internaționale, însă trebuie clarificat ceva. Uh, această convenție nu vizează pescuitul neapărat. Pescuitul este reglementat prin intermediul acordului uh, privind stocurile de pește din 95 și în aceste acorduri apar multe elemente, precum uh, biodiversitatea, abordarea științifică, bazată pe date științifice, principiul de precauție. Suntem de acord cu raportoarea. Um, baza de lucru pentru acord este foarte bună. Aceste principii constituie temeiul pentru politica de pescuit, însă n-ar trebui să ne împiedice să include, includem astfel de principii și în uh, acordul internațional privind uh, bio, biodiversitatea marină. Deci aici nu vor trebui să apară noi reguli pentru pescuit, dar va trebui să respecte drepturile și obligațiile existente în baza dreptului mării, dreptului marin și în ceea ce privește pescuitul. Deci, ideea este ca de-a lungul uh, negocierilor să fim consecvenți cu ceea ce există deja în domeniul pescuitului, în acordurile internaționale. Acest acord nu ar trebui să submineze instrumentele și cadrele deja existente și nici organismele deja existente. Jurisdicția nu ar trebui să submineze Este important ca acordul privind stocurile, acordul ONU să rămână în picioare și să nu fie pus sub semnul în vigoare și să nu fie el acela, cel care devine coloana vertebrală a noului acord, pentru că există foarte mari riscuri, cum că aceste standardele deosebite din acest acord să fie diluate uh, de cei semnatari, mai ales cei care nu le place instrumentul ONU. Ar trebui ca noul instrument, bineînțeles, să presupună o mai bună coordonare, cooperare între entitățile, organizațiile competente, inclusiv uh, organisme regionale de gestiune, dar nu numai. Există și alte uh, instituții, organizații care se ocupă cu asta Um, um, convențiile mării, o convenția care privește um, multe alte aspecte uh, marine. Iată cum uh, se pot uh, gestiona activitățile marine în mod holistic în cadrul convențiilor actuale și, bineînțeles, se pot face e, niște evaluări cumulative de impact cu noul instrument, care nu sunt posibile astăzi și care ar putea să poată să ducă la transparența activităților, la un mai bun control al activităților. Asta ce vreau să clarific în ce privește importanța pescuitului aici. Acum, ca să ne întoarcem la zonele marine protejate, proiectul de raport uh, dorește o uh, rețea de astfel de zone protejate. Trebuie să fie o prioritate, iar noul instrument trebuie să poată uh, să ducă la un sistem conectat, coerent a tuturor zonelor reprezentative marine protejate conform uh, Convenției ONU privind biodiversitatea marină și conform agendei uh, de dezvoltare durabilă a mărilor. În sfârșit, vreau să mulțumesc doamnei Nicolai pentru faptul că a recunoscut rolul pe care îl are Comisia Europeană în cadrul lucrărilor ONU care a dus la hotărârea de a avea un astfel de nou instrument. Vom continua să fim proactivi în acest proces și să ne rugăm că acest proces se va și încheia într-un timp rezonabil. Vă mulțumesc foarte mult! Veronica Seitz, Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamne Veronica Fraiz de la Comisie, pentru aceste lămuriri. Pentru noi este important să nu uh, intrăm într-un exercițiu de suprareglementare, ci tocmai o bună reglementare, reglementare să ne aducă niște plusuri. Nu știu dacă mai dorește cineva să comenteze. Dau cuvântul doamnei Nicolai din nou. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor pentru observații și aprecieri, de asemenea comisiei. Uh, în ceea ce privește negocierile pentru acest nou instrument juridic internațional, cred că putem aborda, dacă vreți, în registru dat și construit și juriștii știu ce înseamnă acest lucru. Datul există și este un dat bun, inclusiv acordul din 95, inclusiv convenția cu privire la Uh, biodiversitate. Trebuie să îmbunătățim însă chestiunile care în practica uh, realizării acestor instrumente juridice s-au dovedit uh, vulnerabile și care au creat o serie de probleme. Deci, într-o evaluare a ceea ce s-a întâmplat, putem îmbunătăți acolo unde este necesar. Nici o clipă nu-și propune nimeni să găsească formule de cooperare supradimensionate. Cooperarea trebuie îmbunătățită, transparentizată și eficientizată între structurile care cooperează în prezent în cadrul acestui cadru juridic și nici de cum nu trebuie să ne gândim la crearea unor alte mecanisme de cooperare. Este nevoie de îmbunătățirea acestei cooperări pentru că uh, privind la modul în care funcționează uh, problematica numai a pescuitului ci așa dreptului mărit, trebuie să recunoaștem că sunt o serie de domenii în care cooperarea este deficitară și mai ales sub raportul științific. Trebuie să recunoaștem foarte clar că mobilizarea comunităților profesionale sau altor entități a fost mai mult pe administrare și componenta economică. Dacă ar fi existat o bună cooperare între componenta științifică, nu am fi ajuns la riscuri pentru anumite specii și pentru uh, situația uh, mărilor. În acest context uh, m-am referit la nevoia îmbunătățirii cooperării nici de cum într-o altă formulă care să vizează un cadru instituțional. Uh, mulțumesc pentru toate aprecierile, aștept amendamentele, probabil ne veți prezenta un calendar uh, astăzi și cu toată deschiderea doresc să oferim Comisiei posibilitatea să găsească în acest raport uh, util pentru viitoarele negocieri pe care nu le dorim uh, ca și dumneavoastră uh, să danseze prea mult și să înainteze mai rapid, dar uh, am constatat, uh, din păcate trebuie să recunoaștem, că inclusiv acest grup de lucru a mers prea mult. Nu vom uh, face niciodată, și cred că și aceasta este poziția Comisiei, să uh, ne gândim la modificarea a ceea ce funcționează și mai ales a acordului din 1995, pentru că am deschis o cutie a Pandorei care nu avantajează pe nimeni. Și uh, din acest punct de vedere, acel acord trebuie să fie solid, structurat, recunoscut și în continuare utilizat în orice instrument juridic care s-ar crea. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Kollegin Nicolai. Äh, zum darf ich noch bekannt geben. Mulțumesc. În ceea ce privește procedura, calendarul pentru depunerea amendamentelor este 14 decembrie, deci peste o săptămână, asta e data limită. E procedură normală. Și apoi 17 și 18 februarie 2016, în comisia noastră mm, vom avea votul pe marginea acestui raport. iar votul în plenară în aprilie, cea de-a doua uh, plenară din aprilie. Mulțumesc tuturor care s-au implicat în elaborarea acestui raport și acum ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi, prezentare din partea Curții de Conturi. O secundă să găsesc uh, documentul potrivit. Pentru acest punct de pe ordinea de zi îi urez bun venit domnului Hickins, care ne va vorbi astăzi. El face parte din Camera 1 a Curții de Conturi, iar raportul de astăzi este unul special al Curții de Conteni, corturi, ehm, cota fiind 11 pe 2015 și vizează acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului și gestionarea acestora de către comisie. S-a făcut această gestionare în mod corect sau nu? Yeah. Uh, the financial support for uh, this state, so as Madagascar, Mauritania, and other where, and what with development, uh, fishery industry and other things. Yeah. Okay. Yeah.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 Ați venit alături de noi însoțiți de echipa dumneavoastră și ne veți uh, prezenta concluziile din partea Curții de Conturi în privința uh, gestionării din partea Comisiei a acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului. Pe 10 noiembrie ați prezentat acest raport în fața Comisiei pentru Control Bugetar Um, puteți vedea, dragi colegi, um, care este raportul din partea um, care este acest raport. Parlamentul în 2010, în cadrul procedurii de descărcare, a preluat această chestiune și, precum știți, aspectele externe ale politicii de pescuit europene sunt <clears throat> de o importanță uriașă pentru europeni și flotele de pescuit europene. În comisia noastră se discută despre un raport de inițiativă al doamnei Engström Deci acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sunt extrem de importante pentru activitatea comisiei noastre iar raportul din partea Curții de Conturi este deci uh, cu atât mai important în acest moment. Domnule Kinșt, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă prezenta astăzi acest raport special. Precum știți, raportul vizează acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului și um, um, taxele de pescuit aplicate țărilor terțe. Um, dacă este gestionat cum trebuie și în conformitate cu obiectivele, aceste acorduri pot promova uh, pescuitul și pot, ad pot aduce uh, pot avea un impact foarte pozitiv asupra flotelor europene și asupra economiei europene din domeniu. Acestea permit flotelor europene să pescuiască uh, într-un uh, cadru mult mai solid. <coughs> Noi am vrut să vedem dacă aceste acorduri de uh, pescuit sunt bine gestionate de către comisie. Pentru a putea răspunde acestei întrebări am evaluat două aspecte cruciale din acord din acorduri, în primul rând negocierea posibilităților de pescuit și uh, contribuțiile financiare, în primul rând, și în al doilea rând punerea în aplicare pur și simplu a acordurilor. Am evaluat uh, monitorizarea Comisiei a capturilor și acțiunile și sprijinul sectorial. Nu am evaluat însă impactul asupra sectorului de pescuit din țările partenere. Aceste subiecte trebuie acoperite în evaluările ex ante, respectiv ex post, ale fiecărui acord în parte. Am examinat 4 din 12 acorduri în vigoare în perioada când s-a făcut uh, auditare. Cu Mauritania, Madagascarul, Mozambic, Seychelles, ceea ce reprezintă 77% din plățile făcute în 2013. Ne-am întâlnit de asemenea cu Parlamentul European și cu serviciile Comisiei, cu ONG-uri, cu organizații, cu armatori în Spania, în Franța, deoarece flota lor externă a beneficiat foarte mult de pe urma acestor acorduri. Ce concluzii am, la ce concluzii am ajuns? Aceste acorduri de parteneriat, în general, erau bine gestionate de comisie, însă existau anumite domenii în care se puteau făcea îmbunătățiri. Ce, în ce domenii a făcut o treabă bună comisia? Comisia a renegociat și a renoit noile protocoale la timp pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și a făcut-o în funcție de uh, nevoile exprimate de flota europeană. Stocurile și cantitățile accesibile flotei europene sunt negociate pe baza celor mai bune informații științifice disponibile și există tendința de a consolida aspectele ce țin de dezvoltare din acorduri prin uh, creșterea ponderii acestui sector la economia europeană. Am văzut de asemenea că aceste partenere, riate erau reale cu țările respective și erau relevante pentru strategiile uh, de pescuit. Comisia trebuie să contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare și aș vrea acum să vă atrag atenția asupra principalelor aspecte ce merită, ce trebuie îmbunătățite. În primul rând, oportunitățile de pescuit negociate în protocolele cele mai recente rămân de multe ori uh, peste uh, capturile raportate, ceea ce duc la o utilizare uh, neregulată. Uh, indiferent de oportunitățile folosite, se plătește un preț la tonă, în general mai ridicat decât prețul pe care UE era gata să-l pregătească în timpul negocierilor. Și asta s-a văzut la toate protocolele auditate. Mozambicul a fost un caz extrem. Costul real la ton în 2013 era de peste 6 ori mai mare decât prețul negociat anterior. La doilea rând, aceste acorduri de parteneriat sunt prezentate drept instrumente care asigură viabilitatea pescărilor respective. Asta deoarece regulamentul aplicabil stabilește ca flota europeană să pescuiască doar excesul de stocuri. Însă avem îndoiel că se poate calcula excesul în mod fiabil, deoarece lipsesc informații fiabile în legătură cu uh, cantitatea de stocuri sau în ceea ce privește um, accesul pe care îl au flotele naționale sau regionale. După părerea noastră, e mai degrabă o declarație de bune intenții asta decât realitatea. În al treilea rând, acuratețea datelor e esențială pentru a identifica programele de implementare, pentru a permite decizii în cunoștință de cauză când, atunci când se negociază renoirea protocolelor sau când se fac estimările cu privire la surplusuri sau când se calculează prețurile atunci când sunt depășite cotele stabilite. Există mari diferențe între de la o sursă la alta. Dacă ai date de la comisie sau de la alte surse. Prin urmare, am tras concluzia că există o lipsă de date fiabile în ceea ce privește capturile reale de pește. Suntem conștienți de faptul că Comisia a luat inițiative pentru a soluționa aceste probleme, însă deocamdată aceste soluții nu sunt operaționale. În ultimul rând, anunțele din urmă, Comisia și țările costiere au stabilit în parteneriate o listă relevantă de activități care e finanțată Uh, uh, activități finanțate prin sprijinul sectorial. Însă există un control doar parțial din partea Comisiei asupra acestor activități implementate de aceste țări, care de multe ori au fost și diferite față de uh, activitățile stabilite inițial și asta pune în pericol eficiența acestor parteneriate, mai ales dacă banii sunt cheltuiți pe activități care nu au de a face cu bunătățirea fostului general de pescuit. În raport se dau exemple în anexa 2. Aceste slăbiciuri și lacune trebuie soluționate dacă vrem ca aceste acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului să contribuie la viabilitatea pescuitului în aceste țări uh, partenere și să asigure activitatea flotei europene. să oferă mai multe recomandări, mai multe seturi de recomandări. Gestionarea operațiunilor și sprijinul și acțiunile de sprijin trebuie gestionate mai bine. Vreau să subliniez următoarele lucruri. În primul rând, atunci când se negociază posibilitățile de pescuit într-un nou protocol, trebuie ținut, avut în vedere uh, utilizările anterioare și trebuie de asemenea să uh, ne asigurăm că activitățile de pescuit nu sunt afectate în mod negativ. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că noua bază de date catch e folosită pe deplin uh, de statele membre. Deci baza de date în ceea ce privește capturile care trebuie actualizată constant. În ceea ce privește noile protocoale, propunem noi criterii de eligibilitate pentru activitățile care pot beneficia de sprijinul sectorial. Iar vorba aici de trasabilitate, selecție, de performanța gestiunii și de drepturile de control pe care Comisia trebuie să le aibă asupra acestor țări partenere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru atenție. Herzlichen Dank, Herr Kinst. Uh, das war sozusagen auch Vă mulțumesc, domnule Kinst. Ne-ați făcut, iată, o prezentare generală a acestui raport al Curții de Conturi cu privire la acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului care sunt în vigoare. A vorbit și despre rolul pescuitului și despre modul când e, a, în care e afect, sunt afectate aceste regiuni, care uneori sunt foarte îndepărtate. Bineînțeles că trebuie să monitorizăm și să supraveghem ceea ce se întâmplă pentru ca autoritățile care să poată astfel însoți câtva flotele europene ce pescuiesc în afara apelor teritoriale UE. Întrebarea mea e cât dintre informațiile din aceste studii se potrivesc cu ceea ce se stabilise în acordurile inițiale de parteneriat. Și i-aș ruga și pe colegi ca raportor din umbră să ne dea și ei părerea lor. Și încep cu doamna Rodost. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Kinst și reprezentanților de la Curtea de Coturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați început prezentarea spunând că sunteți de părere că, pe ansamblu, Comisia gestionează bine aceste acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului. Am citit cu mai atenție raportul și, deși văd că e loc de mai bine pe aici pe acolo, la anumite parteneriate, în general lucrurile se desfășoară destul de bine. Noi colaborăm de aproape cu Comisia încercând să îmbunătățim lucrurile și de aia până la urmă obținem niște acorduri bune. Acum aș avea niște întrebări pe care le voi adresa direct Comisiei. Însă am și întrebări pentru dumneavoastră, reprezentanții Curții de Conturi. Acum, pentru comisie, eu am următoarea întrebare. Dacă într-adevăr aveți intenții serioase de a implementa niște perioade de stopare a activităților de pescuit, de ce Parlamentul nu e implicat mai în amont în acest proces, mai ales uh, în ceea ce privește parteneriatul cu Marocul? După ce am citit textul, îmi dau seama că am fi putut câștiga mult timp dacă am fi implicat Parlamentul mai din timp. Ajungem la punctul 24 din uh, raportul Curții de Conturi aici. Deci întrebarea mea, n-ar fi fost posibil să fie implicat Parlamentul mai <coughs> din timp în cadrul acestei uh, proceduri? Și acum punctele, punctul 22 și alte puncte. Există opinii diferite în legătură cu clauzele de exclusivitate și impactul acestora, ce anume interzic și ce nu interzic aceste clauze. Aș vrea să știu dacă din partea comisiei sunt avute în vedere alternative pentru certificarea și pentru aprobarea anumitor tipuri de echipamente de pescuit, de unelte de pescuit. Autorizațiile tranzi- tranziționale trebuie să fie compatibile cu clauzele. Deci ce reguli se vor aplica și în perioada de tranziție, aș vrea să știu. Și mai am o întrebare în legătură cu aliniatul 42. Dacă știm clar de ce trebuie redus efortul de pescuit în anumite zone, de ce se fac ajustări și la dimensiunile de referință? N-ar fi acceptabil să limităm pescuitul în baza datelor, însă în cazul Mauritaniei se pare că stocurile au fost evaluate corect. Însă, în ciuda acestui fapt, datele de referință nu au fost adaptate în consecință. N-am putea să discutăm poate cu industria pentru a ne asigura că aceste valori sunt mai corecte din start. Și acum punctul 44-45, unde e vorba de reducerea sprijinului sectorial față de Mauritania. Se dorește îmbunătățirea infrastructurii și mm, obținerea de informații mai bune, însă se pare că există și anumite limitări impuse de acest acord. Ce obiective pe termen lung are Comisia în ceea ce privește dezvoltarea de astfel de infrastructură în Mauritania? Și acum, 40 și 6, 38 și 41, trei aliniate care au legătură între ele. E vorba de lipsa de coordonare între acordurile de pescuit și IIF. Nu știu exact ce înseamnă acest acronim. Ce face Comisia pentru a îmbunătăți coordonarea internă? Și acum, 47 și 51, domnul Kins deja a adus în discuție acest punct, însă valorile ex post și ex ante se fac ținându-se cont de opinia ONG-urilor și altor organizații, mai ales atunci când uh, uh, efortul de pescuit nu uh, uh, nu ajunge practic la capacitatea maximă. Am și întrebări pentru curtea de conturi, însă țineam întâi să mă adresez comisiei. Aș vrea să știu ce însemnați atunci când vorbiți de infrastructură care nu are de-a face cu activitatea de capturare. Ce înseamnă asta în contextul acestor acorduri internaționale? Și în ceea ce este aliniatul 83, vorbiți despre alocarea de bugete și despre faptul că se vor semna noi protocoale. Vreau să știu dacă acestea vor fi mai transparente. Și dacă da, ne puteți da un exemplu? Și acum, cu privire la strategiile naționale, cine anume e responsabil de elaborarea acestor strategii? asociațiile, industria locală, autoritățile locale, cum arată consultările și cum ar trebui să arate acestea pentru a implica cât mai multă experiență locală în elaborarea acestor planuri. Sper că nu am intrat în prea multe detalii, însă e clar că era nevoie de aceste întrebări pentru a înțelege totul cât mai clar. Mulțumesc, doamnă Rodust! Vreți să răspundeți acum? Da, bine. A, nu, mai așteptați alte întrebări. Domnul Milamon, sunt raportor din umbră pe această temă, care e foarte importantă. Ce contează nu e doar că avem acest ajutor din partea cursului de Conturi pentru a gestiona acorduri, ci faptul că sunt niște acorduri esențiale pentru flota de pescuit europeană. E important să se poată menține această activitate și să existe resursele necesare și e important și pentru consumatori. Însă, De asemenea, sunt acorduri importante și pentru țările partenere care primesc fonduri de ajutor sectorial pentru a-și dezvolta propriul sector al pescuitului. Și aș vrea să mă refer la speciile de ton. Uh, sunt specii migratorii, deci e nevoie de acorduri foarte numeroase, deoarece tonul e un pește care migrează. Și acum ce se întâmplă cu resursele ex excedentare, așa numite? Aici nu neapărat comisia stabilește ce se întâmplă, ci comisiile de pescuit regional. Ei evaluează lucrurile și gestionează resursele. Deci nu comisia aici are ultimul cuvânt de spus. Unele recomandări ale curții de conturi, spuneați dumneavoastră că pe ansamblu gestionarea e corectă din partea comisiei. Bineînțeles că totul se mai poate îmbunătăți, așa cum știm cu toții însă uh, unele recomandări din partea Curții de cursuri sunt acceptate de comisie, cum ar fi supravegherea pașilor pentru acordarea de licențe, mătățirea datelor privind capturile și comisia face tot ce trebuie prin uh, renoirea instrumentelor sale informatice. Însă eu vreau să subliniez aici importanța acestor acorduri cu țările terțe. Și spuneam, tonul o specie migratorie. Aici, analizele cu privire la existența acestei resurse nu țin neapărat de ton, ci mai degrabă de organizațiile gestion, ă, de gestionare a pescuitului, organizațiile regionale care trebuie să gestioneze aceste date. Deci nu comisia coordonează aici ă, soluțiile și abordările. Vă mulțumesc, domnule Milamon. Doamna Tomasici, vreți să interveniți și dumneavoastră? Nu? Für, für die Fraktion der ECR. Okay. Dann habe ich jetzt weiter keine Wortmeldung und... Uh... Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, voi da cuvântul comisiei, domnul Cristian Rambo. Întâi aș propune să auzim uh, care sunt răspunsurile la întrebările care au fost adresate și apoi domnul Kinci să răspundă întrebărilor care au fost adresate curții de conturi. Cine știe, poate până la urmă unele dintre ele chiar se suprapun. Domnule Ramba, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a avut deja ocazia să se exprime în fața Comisiei de Control Bugetar. N-am să mai repet faptul că acest aviz are măcar uh, un merit, dincolo de faptul că există pur și simplu, și anume că nu, cre- nu creează un traumatism, ci emite o serie de recomandări care vizează o îmbunătățire a acordurilor de parteneriat existente. Am să răspund imediat uh, întrebărilor doamnei Rodust. Am fost întrebat și lua exemplul Marocului, doamna Rodus, de ce Parlamentul European nu a fost asociat negocierilor, procesului de negociere. Ei bine, precum știți, toate relațiile interinstituționale trebuie să respecte o serie de texte și de acorduri. N-am să revin asupra acestui, acestei evidențe. Însă, membrii Parlamentului European și mai ales membrii ai Comisiei de Pescuit sunt invitați la reuniunile pregătitoare ale negocierilor și cred că um, transparența a avut mult de câștigat în ultima vreme, mai ales în ceea ce privește da. trimiterea documentelor um, menite pregătirii negocierilor. În, um, punerea, în faza de punere în aplicare a acestor acorduri, de asemenea, se face un raport. În ceea ce privește soluțiile de tranziție, da, acestea sunt problematice. Uh, cu toții de multă vreme avem un uh, obiectiv comun și anume de a uh, evita întreruperea activității navelor. Dar, din cauza negocierilor, câteodată aceste activități trebuie întrerupte. Cum s-a făcut acest lucru până acum? Ei bine, până acum ne-am inspirat din uh, uh lectura clauzei de exclusivitate din uh, regulamentul FAR actual. Evident, nu e o clauză perfectă, suntem într totul de acord cu, comis- cu Curtea de Conturi în această privință și tocmai de aceea noul regulament în curs de elaborare uh, la nivelul Comisiei prevede uh, luarea unei poziții mult mai clare în această privință, tocmai pentru ca um, incertitudinile să fie eliminate în cea mai mare măsură. Pe de altă parte, ar trebui ca în următoarele protocoale să existe dispoziții tocmai pentru aceste cazuri. S-a mai pus o întrebare în privința tonajului de referință. Să fie clar un lucru, acest tonaj de referință este un instrument pe care îl folosim doar pentru acordurile care privesc speciile de ton, să fie foarte clar. În ceea ce privește cotele, pentru că s-a vorbit despre Mauritania, ei bine, aceste cote au fost stabilite ținând, uh, ținându-se seama de uh, rata de utilizare a protocolelor anterioare. Protocoale care au dus de multe ori la reducere. Deci astfel s-a ajuns de multe ori la o reducere față de protocoalele anterioare. Deci atunci când încercăm să obținem uh, uh, acel value for money, da, trebuie să luăm în seamă acest lucru, dar să nu uităm că vorbim aici despre specii uh, foarte, uh, despre mari migratori. Uh, Mozambicul e un caz extrem, dar până la urmă aș spune eu chiar uh, cel mai extrem uh, caz în care nu sunt disproporționate tonajele de referință, chiar dacă acestea rămân totuși superioare. În ceea ce privește coerența și asigurarea coerenței dintre acest instrument și celelalte politici, ei bine, trebuie să știți înainte de toate că acum e bătut în piatră în regulamentul de bază al PCP, deci regulamentul 1380, faptul că Comisia face tot ceea ce este în putință, în pregătire, în negociere și în gestionarea acordurilor, prin intermediul direcțiilor generale implicate, cum ar fi DEVCO, și se sprijină pe structurile existente în delegații, inclusiv prin intermediul unei rețele de experți. Sper că am răspuns întrebărilor doamnei Rodust, domnului Milan uh, în privința coordonării acțiunilor din acțiunile bilaterale și acțiunile regionale, e bine, trebuie să știți că actualmente facem analize regionale. Aceste analize sunt disponibile deja. Asta unul la mână. Și apoi trebuie să știți că în cadrul aceleiași direcții avem uh, schimb de opinii și informații pentru a ști, a ști care sunt dispozițiile care încadrează activitățile acoperite atât în domeniul bilateral cât și multilateral, cum ar fi în um, organizațiile regionale de pescuit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Rambo. Uh, îl invit acum pe domnul Kinst după deci răspunsurile comisiei să ne ofere propriile sale răspunsuri, mai ales în ceea ce privește noțiunea de corelare, așa cum a fost ea evocată. Da, cred că voi acoperi întrebările doamnei Rodust și de aceea, până la urmă, într-adevăr, răspunsurile mele se vor suprapune oarecum răspunsurilor din partea Comisiei. Din componentele dreptului de pescuit, în ceea ce privește tonajul de pescuit, precum știți, nu este un exercițiu lansat doar de una dintre părți. Nu, Uh, tonajul de referință nu o să fie corectat, corelat întotdeauna cu uh, capturile. Dar în raport am văzut două cazuri, așa cum uh, uh, Mozambic, despre care s-a vorbit, și insulele Seychelles, două cazuri uimitoare, aș spune. Am luat notă de faptul că prețul negociat în uh, protocoale a fost până la urmă foarte diferit de prețul real. Am luat notă de asemenea și argumentul nostru a fost sprijinit de Comisia de Control Bugetar, faptul că Comisia ar trebui să ia în seamă și uh, pozițiile de negociere iar uh, toate cele trei părți ar trebui să aibă de câștigat. Deci statele de coastă, uh, pescarii europeni, dar și contribuabilii europeni. Toate cele trei elemente trebuie să aibă de câștigat. Nu, acest lucru nu poate fi trecut cu vederea iar Comisia ar trebui să se folosească de istoricul capturilor Uh, mai cu cap în uh, următoarele acorduri de pescuit. Există diferențe între datele istorice, noi am um, relevat anumite um, diferențe între datele din partea Comisiei, din partea uh, și din partea altor instituții și salutăm faptul că uh, Comisia acum încearcă să remedieze aceste probleme, pentru că, într-adevăr, acestea vor constitui o bază foarte importantă pentru negocierile din viitor. În ceea ce privește cea de-a doua componentă a, de sprijin a sectorului, eu unul care am luat parte la una dintre misiunile în statele de coastă, trebuie să spun că am fost Uh, uimit de posibilitățile reduse pe care le are Comisia de a urmări investițiile uh, făcute în sprijinirea sectorului. Un exemplu din Mauritania ne-a lăsat cam cu gura căscată. Pentru că uh, s-a, lucrurile s-au mișcat fără aprobarea ante a comisiei și uh, uh, practic nu s-a mai ținut seama deloc de întreaga listă pe care o uh, întocmește comisia de elemente care trebuie bifate înainte de a primi banii. Eu mai răspund la o întrebare și apoi dau cuvântul colegului meu în ceea ce privește transparența, doamnă Rodust. Uh, pentru noi a fost surprinzător să vedem că pentru anumite țări, pentru care Comisia DGDEFCO semnează sprijinul bugetar și um, creează regulile de transparență, uh, atunci când nu se respectă, sprijinul este ridicat. Da, ar trebui să existe o coerență între serviciile comisiei și plata, plățile făcute pentru sprijinirea sectorului. Ar trebui să urmăreze aceste, aceleași standarde până la urmă, care se bazează pe acordurile de la Cotonu și care se aplică multor sectoare. Abordarea Comisiei și a Uniunii Europene ar trebui deci să fie uniformă. Domnule Milan, nu știu dacă până la urmă chiar ați adresat întrebări curții de conturi, dar oricum sunt de acord. Ar trebui să, și de altfel și spunem acest lucru în raportul nostru, importanța <clears throat> num, Uh, de a uh, fi prinse și speciile migratorii în aceste acorduri. Uh, câteodată nu facem parte din organizațiile regionale, spre exemplu cu Mozambicul, dacă nu mă înșel. M-am bucurat nespus de faptul că până la urmă Comisia a acceptat toate cele 11 recomandări din raport. Comisia a lansat deja punerea în aplicare și acțiunile uh, de reparare dar adevărul este că Uh, normele noastre ale cunții de Conturi este să urmărim mai departe procesul. Deci Curtea de Conturi uh, va reveni peste vreo 2-3 ani și cu acea ocazie, cu mare plăcere, de fapt, vom revizui uh, modul, modul în care Comisia se ocupă de, de recomandările pe care le-am formulat până acum. Îi dau cuvântul colegului meu, Alejandro, să răspundă celorlalte întrebări. The Thank you, Mr. Chairman. Uh, it's just, uh, Madam Rodus, you made a Doamna Rodus, ați pus o întrebare în legătură cu strategiile naționale. Cine trebuie să le emită? Este vorba de rapoarte um, din partea um, țărilor costiere, a actorilor de aceste țări care Um, au interese în aceste zone, Comisia identifică acțiunile care pot fi sprijinite în acord. Și atunci acțiunile care sunt hotărâte aparțin strategiilor respective, însă uneori nu e vorba de acțiunile acestea. Nu sunt identice cu cele care sunt identificate, dar țările, țările de costă sunt cele care identifică primele aceste acțiuni. Frau Rodos möchte noch eine ja. Nachfrage stellen. Nee, mm, mai aveți o altă întrebare? Nu, eh, vreau doar să mulțumesc eh, Comisiei și reprezentanților Curții de Conturi pentru răspunsurile pe care le-au dat. Parcurgând rapor raportul acesta, mi este foarte clar că ați monitorizat perioada până în 2013, practic, și avem o nouă legislație care a intrat în vigoare la începutul lui 2014 și atunci vin și vă întreb ce rapoarte ne veți prezenta în viitor? Va exista vreun raport special sau rapoarte speciale care, prin natura lor, trebuie să fie regulate? Ce ar trebui să facem pentru a avea aceste rapoarte? și în curând. Eu cred că rapoartele acestea sunt foarte utile, pentru că aici, la Parlament, suntem vreo două, trei persoane care lucrăm pe aceste subiecte. Nu putem să acoperim totul, deci cât de des pot fi produse astfel de rapoarte atât de utile. Mulțumesc, spune președintele. Deci întrebarea este dacă vom avea raport special sau va fi vorba de un raport mai permanent, să-i zic, sau unul regulat, poate peste trei ani, ce procedură preconizați? Ei bine, Curtea selecționează aceste rapoarte speciale din toate domeniile pe baza riscurilor și pe baza pertinenței lor în perioada respectivei. Aceste raporturi pentru follow-up fac, face parte dintr-o serie de câteva zeci care au fost alese acum câțiva ani. Există apoi un document general care le însumează pe toate, dar există și rapoarte uh, specifice și ele sunt destinate în principal Comisiei de Control Bugetar. Însă, raportul social 11-2015, acesta este și mai interesant acum, dar încă o dată e vorba de un raport de follow-up, de monitorizare, nu este un nou raport în sine. Pur și simplu se evaluează durabilitatea acordurilor de pescuit, având în vedere noul cadru politic uh, pentru pescuit 2014 plus și puteți să puneți pe ordinea de zi și dumneavoastră la comisia dumneavoastră această întâlnire cu Curtea de Conturi, aveți acest drept, uh, dar noi, uh, în funcție de pertinența acestui subiect, avem aceste rapoarte și putem, bineînțeles, că să, să reacționăm dacă doriți să ne întrebați mai multe despre ce facem noi cu aceste rapoarte speciale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamne Chist, mulțumesc uh, tuturor celor de la Curtea de Conturi, domnului Chist, și mulțumesc și Comisiei pentru lămuririle pe care le-a adus. Nu cred că mai dorește cineva să ia cuvântul. Pentru noi a fost foarte important să înțelegem cum stau lucrurile și să înțelegem um, faptul că, în general, ideea este că aceste acorduri par să funcționeze bine, sunt bine gestionate și avem și recomandările care merg apoi la comisie și sperăm că comisia le va prelua și că va continua în acest proces care decurge din auditare și este foarte clar că putem și noi să solicităm, comisia, mă scuzați, poate să solicite în continuare alte rapoarte, dacă consideră. Încă o dată, să știți că Comisia competentă pentru rapoarte speciale este, da, Comisia pentru control bugetar. Noi suntem la Comisia Pescuit. Am înțeles. Mulțumesc, domnule Chins, mulțumesc și colegului dumneavoastră și sperăm că vom coopera tot așa de bine și pe viitor. Thank you. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind äh, fast... Dragi colegi, aproape că am terminat uh, ședința de astăzi, aproape că am epuizat ordinea de zi. Und kommen zum letzten Tagesordnungspunkt. Cred că acesta este ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 5 a fost amânat, așa cum știți, până în ianuarie. Așadar, mergem la actele delegate și la actele de punere în aplicare. Comisia ne va face o prezentare în legătură cu actele delegate și de punere în aplicare. Colegii noștri, trebuie să decidem asupra patru acte delegate. Primul se referă la planul de înapoi pentru anumite specii uh, în apele occidentale nordice uh, au existat consultări, au existat acorduri în acest sens. La coordonatori am hotărât ca comisia noastră să aprobe cele cerute de comisia executivă. Săptămâna trecută, Comisia Executivă ne-a informat că exista un corigendum la respectivul act delegat, însă perioada de depunere a amendamentelor în se termina pe 22, 27 decembrie Asta nu poate fi așteptat de noi pentru că Comisia Executivă a nesocotit uh, rolul nostru de colegiuitor. Bun, deci nu putem accepta această procedură. Joi, coordonatorii vor tranșa în legătură cu acest lucru <clears throat> la coordonator, deci, și uh, Comisia va primi un mesaj pe cale oficială. Acum dau cuvântul uh, domnului raportor și apoi domnului De Fris, care vine de la comisie, care ne va face o prezentare. Mi s-a spus că pe conținut nu sunt probleme, însă procedura pare în continuare problematică. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să spun uh, un lucru foarte clar. Coordonatorii încă nu s-au întâlnit. Nu, a existat o uh, Um, scrisoare trimisă de președintele Comisiei PEș către coordonatori, scrisoare în care se cerea o amânare. Sperăm că se va ajunge la un acord joi, însă întâlnirea nu a avut loc încă. E ceva important, deoarece eu nu împărtășesc acest, um, această impresie. Despre ce este vorba? E vorba de un plan de aruncare înapoi în apă pentru anume uh, anumite activități de pescuit în anumite zone și ape din nord, Comisia a publicat un raport pe 22 octombrie și Parlamentul poate până pe 12 decembrie să se opună sau să ceară o prelungire. Avem articolul 15 din regulamentul de bază obligații de debarcare și de asemenea aliniatul 1 de acolo. Vreau să vă spun că cel mai târziu, începând cu 1 ianuarie 2016, pentru pe, uh, speciile vizate, dar cel mai târziu, până pe 1 ianuarie 2019, pentru toate speciile, acele ape occidentale, septentrionale și meridionale vor fi supuse acestor obligații legate de aruncarea înapoi în apă. Deci, pentru Marea Nordului, bun, ne vom întoarce la ea, dar, nu, Marea Nordului, articolul 15, 15, 1, C vorbește despre somon. Cod, o specie de creveți, printre altele, și nici nu cred de fapt că asta ar fi o problemă, apropo, însă acest uh, plan și actul delegat respectiv pentru somon, pentru uh, știu că și acest crevete presupune, vă spuneam, o nouă obligație. Bun, să lăsăm deoparte crevetele de adâncime. Comisia, vă spuneam, ne a semnalat că va face un corigendum la anexă. Din păcate, însă nu ne-a spus nimic concret? Ne spunea ceva de data de 10 decembrie, eventual. Însă se pare că această corigendum nu aduce nimic nou sau nimic fundamental nou. Pe 30 noiembrie a avut loc o ședință, o reuniune la care au participat Comisia și consilierii noștri de la Parlament și s-a spus atunci că modificările aduse de acest corigendum nu sunt mari, de fapt. eu nu văd de ce aș pune să semnul întrebării acest lucru care provine direct de la Comisie. Pentru că, vă spuneam, data vizată este 1 ianuarie 2016. Astăzi suntem pe 7 decembrie. Și atunci, acest act delegat, lucru pe care îl critic, uh, de altfel, uh, la acest act delegat nu a fost convocat niciun fel de expertiză Și iată, Parlamentul a fost văduvit de această posibilitate de a fi legiuitor aici sau colegiuitor. Nu mi se pare normal, nu sunt dispusă să accept așa ceva, să se creeze un precedent. Și anumiți uh, colegi nu doreau să mai accepte asta nici altă dată. Pentru că, de fapt, e a doua oară când se întâmplă asta și tragem un semnal de alarmă. Pe 10 noiembrie, s-a discutat din nou exact aceeași problemă, acte delegate, acte de punere în aplicare. Și vreau să cer colegilor care își doresc să ia o poziție și vor să voteze împotrivă pentru că n-a sosit coregenumul, nu uitați că am discutat asta și pe 10 noiembrie. De fapt, nu că am discutat, era pe ordinea de zi dar uh, nu l-am discutat, deci să ne facem noi întâi curat în propria ogradă și după aia mai vedem. Așadar, uh, pe 22 octombrie ni să ni se prezinte docu- documentul. Termenul este de două luni. Însă ne dăm seama că aceste două luni uh, reprezintă o perioadă foarte scurtă care, de fapt, nouă nici măcar nu ne permite să facem ceea ce trebuie să facem. Și mă gândesc aici la grupul de lucru direct vizat. Bun, având în vedere toate aceste lucruri, se pune întrebarea dacă comisia noastră PEș va face o obiecțiune formală vis-a-vis -vis de acest act delegat. Ce ar însemna asta? pentru aceste ape occidentale, septentrionale și meridionale. În fine, avem deosebit de multe incertitudini. Nu știm cum vom proceda. Suntem absolut lipsiți de vizibilitate. Aș dori ca de data asta pur și simplu să avertizăm comisia, să o avertizăm că nu dorim ca lucrurile să se mai repete și, în general, cerem celor uh, vizați să implice Parlamentul în astfel de exerciții uh, în amonte, mult mai devreme. Și trebuie ca Parlamentul să poată să-și facă treaba când vine vorba de toată această poveste cu actele delegate și actele de punere în aplicare. Bănuiesc că v-ați dat seama că noi, zic eu, trebuie să recunoaștem că uh, lucrurile nu s-au petrecut așa cum trebuiau să se petreacă, dar nu este așa de grav. Însă ar fi mult mai grav dacă uh, pescarii în 2016 nu vor ști ce și cum să aplice. Și atunci vreau să cer colegilor să ia notă de faptul că în acest corigendum nu apar diferențe așa de mari față de ceea ce noi știam deja. Cât privește conținutul acestui act delegat, e vorba și de acest cod, printre altele. Dar bine, n-aș intra acum în detalii. Și în sfârșit, noi nu știm exact pe ce se bazează aceste noi prevederi legate de lungimea medie pentru anumite specii cât privește apele sătătrânale. N-am mare lucru de spus. Parlamentul poate să invoce și poate să ceară o prelungire înainte de 12 decembrie, dar nu cred că e dispensabil pentru că vom avea un instrument care va uh, funcționa pe timp de 3 ani. Deci, trebuie ca lucrurile să fie mai bine prezentate, argumentate și cât privește aruncările maxime, care ar fi dimensiunile maxim aplicabile cât privește ce se întâmplă în partea meridională, la fel, publicare pe 22 octombrie, pe 12 decembrie, Parlamentul poate să invoce prelungirea, dar nu are sens pentru că și aici avem termenul de 3 ani, așa cum știți. Cu toate astea, am o întrebare. În actul delegat se vorbește despre acele informații suplimentare în legătură cu rata de supraviețuire mai mare a speciei sau speciilor vizate. Deci, până la anul va trebui să avem informații în plus ca să nu fim prinși iarăși pe picior sau să fim strânși cu ușa, să știm foarte clar până când trebuie cerute de către comisie aceste noi date și comisia are oare intenția de a solicita alt act delegat tot pe trei ani? Și în sfârșit, uh, toate aceste lucruri uh, sunt la ordinea zilei, mă refer la regulamentul de pildă privitor la obligațiile Uniunii în ceea ce privește cooperarea în Atlanticul de Nord-Est pentru speciile de tot. Acolo se spune în ce condiții, în articolul 15.1, obligațiile respective nu sunt de aplicare sau aplicabile, iar în articolul 3 se spune. Deja se spune linia, uh, limita de 30 de kilograme. Articolul, articolul următoare se menționează alți parametri vizați și trebuie, bineînțeles, acoperite și toate elementele care uh, acoperă toată zona Atlanticului. Actul delegat de acum uh, modifică lucrurile așa cum trebuie. Cât privește actele delegate, aș dori să cer comisiei pe cine consultă în acest proces și cum se formează grupurile de experți care elaborează actele delegate. Iată ce vreau să vă spun în legătură cu aceste patru acte delegate. Este un subiect foarte, foarte arid și personal uh, mie îmi, plac mai mult, îmi place mai mult regulamentul de bază, dar asta e viața. Mulțumesc, doamnă Rudes. Rodus cred că suntem de acord cu dumneavoastră. Criticile în legătură cu procedura urmată sper că au fost înțelese și auzite de comisie dar orice ar fi comisia fiind prezentă aici, dacă doamna Rodus ar putea să-și primească răspunsul, ar fi excelent uh, cât privește toate zonele care sunt vizate în toate actele delegate, plus uh, obligațiile internaționale ale UE. Cred că toate aceste lucruri trebuie să fie cumva lămurite și imediat dau cuvântul Comisiei. Um, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vrem să vă exprimăm regretele noastre față de faptul că în, în acest proiect de text a trebuit să se includă acest corigendum. Nu a fost ceva intenționat. Nu a fost intenția noastră să se recurgă la această procedură, însă uneori se întâmplă astfel de lucruri și trebuie făcute modificări. Și vreau să profit de această ocazie pentru a vă spune că ne vom verifica procedurile interne cu foarte mare atenție pentru a ne asigura că totul funcționează așa cum trebuie. Cred că e regretabil, deoarece nu a existat intenția de a periclita puterile colegislative ale Parlamentului. Era vorba doar de o supraveghere de natură tehnică, așa cum a spus și doamna raportor. Nu e nimic care se țină aici de conținutul material al actelor delegate. Nu asta s-a intenționat prin acest corigendum. Sunt patru acte delegate examinate aici. Iar contactele stabilite neoficial cu membrii Parlamentului uh, ne vor uh, ajuta să avem cât mai multă transparență, însă e important să avem și lucrurile oficial stabilite. Însă, în orice caz, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta și pentru a clarifica orice fel de neînțelegere. Aici e vorba de măsurătoarea ochiului de năvod pentru, care are de-a face cu rata de supraviețuire. Vrem să ne asigurăm că dimensiunile ochiului de năvol vor fi de 70 de mm și nu de 90 de mm. Aceasta este dimensiunea cea mai sigură în ceea ce privește asigurarea protecției uh, speciilor respective. E o modificare minoră în ceea ce privește descrierea năvodului și nu voi intra în foarte multe detalii, însă E doar un punct aici din text care se referă la o serie de pescării afectate și la dimensiunea ochiului de nevoi folosit pentru aceste unelte de pescuit. Nu e vorba aici de lungimea uh, părții din vod care atârnă în spatele navei, nu e doar dimensiunea ochiului de năvod și am descris, am inclus și o listă de cote la pește care trebuie stabilite pentru a putea monitoriza debarcările și pentru a ne asigura că acestea corespund cu realitatea, că cifrele corespund cu realitatea. Deci patru elemente trebuie modificate și încă o dată ne pare foarte rău că lucrurile au fost înțelese așa cum când ați prezentat dumneavoastră și îmi pare rău dacă am creat și noi greutăți într-o privință extrem de importantă. În orice caz, ceea ce vrește abordarea comisiei, noi vrem să ne asigurăm că vom respecta spiritul și litera regulamentului pe care împreună l-am stabilit. Dacă îmi permiteți acum să fac legătura cu o altă um, sursă de îngrijorare. Am fost supuși la mari presiuni legate de timp în cadrul acestei proceduri și Comisia înțelege faptul că Parlamentul are nevoie de o perioadă de două luni pentru a aproba sau respinge aceste modificări și înțeleg cât de mari sunt presiunile la care este pus Parlamentul, mai ales atunci când recomandările se referă la o perioadă îndelugată de timp. Bineînțeles că dorim ca Parlamentul să fie implicat și să vă informăm pe parcursul uh, acestui proces. Suntem să vă, ne implicăm și în ceea ce privește eforturile ulterioare și uh, vom face tot posibilul pentru a-i uh, informa pe raportor și pe personalul comisiei. E important să îmbunătățim transparența întregii proceduri. Și, bineînțeles, suntem dispuși să ajungem la așa ceva. Pentru noi e clar cât de important e rolul Parlamentului de a supraveghea întreaga procedură. Și pentru acest motiv e foarte important să putem discuta și să fim informați, să fiți ținuți la curent în legătură cu actele delegate pentru a pune în practică reformele așa cum trebuie. Bineînțeles, aceasta e o solicitare legitimă din partea dumneavoastră și acum referitor la întrebările specifice adresate de doamna Rodus. A spus o, dacă m-am înțeles eu bine, a spus o întrebare legată de pragul maxim de referință pentru pește aruncați înapoi în mare. Abordarea noastră de bază e că aceste planuri nu ar trebui să ducă în niciun caz la situația în care mortalitatea uh, la pești va crește, indiferent de natura speciilor pescuite. Și din acest motiv, atunci când am verificat uh, proiectul de text, ne-am dorit ca excepțiile și derogările să fie clar stabilite și să fie stabilite pe o bază științifică. Când se vor implementa aceste planuri privind uh, peștii aruncați înapoi în mare, vrem să ne asigurăm că totul va fi însoțit de măsurile necesare în statele membre și că vom putea trage la socoteală pe toți cei implicați acum. În ceea ce privește uh, specia de crevete, crevetele regal. Și supraviețuirea acestei specii din perspectiva planurilor de aruncare a peștelor în apă. Noi am stabilit aici o excepție doar pe un an, deși planul era să se aplice pe o perioadă de 3 ani. Motivul este că în funcție de informațiile pe care le avem de la Comitetul Științific de Consiliere, statele membre trebuie să implementeze um, și o structură de raportare. Trebuie ca totul să fie verificat până pe 1 septembrie și odată ce informațiile respective au fost verificate, se emite recomandarea pentru statele membre și eventual se extinde derogarea respectivă în funcție de rata mortalității. Deci, în funcție de aceste informații care trebuie să vină, um, să fie, să aibă o bază științifică, deci în funcție de asta să faci doamna rodos. Acum, în ceea ce privește Marea de Nord și actele delegate, ați spus că există mai multe motive pentru derogare, pentru crevetele regal. Vorba de 130 de mm și 185 bară 98. Prin această măsură um, ați măsurat măsura de referință da la cod, am acționat în funcție de recomandarea comună pentru Marea Nordului. Aici codul nu e acoperit de uh, obligativitatea cu privire la debarcări. Conform logicii din articolul 15, această obligativitate a debarcărilor trebuie introdusă treptat pentru anumite specii acum și în 2017 pentru altele. În ceea ce privește diferența, în ceea ce privește mărimea de referință, mărimea minimă în Marea Nordului e mai mare decât în Skagerrak. Noi am crezut că trebuie să facem aici o ajustare. Totul se bazează deci pe mărimea minimă din Skagerrak, deci în funcție de, de datele de la uh, Consiliul Științific. Domnul Rodus, mai pot să mai pun încă o întrebare? Poate că și în scris puteți trimite răspuns. A, nu, trebuie să facem asta până joi. Dar poate e mai bine să primim un răspuns în scris, dat fiind cum stau lucrurile. Referitor la cod. În regulamentul de bază se spune că trebuie să fie aplicabil începând cu 1 ianuarie 2016. Am înțeles o greșit sau așa stau lucrurile? Codul împreună cu alte trei specii, Merlanu și încă alte două. Das im Rahmen dieses Pakets sozusagen eine schrittweise Einführung erfolgt. Fac parte din acest pachet Uh, care va fi introdus treptat. Deci nu toate speciile sunt vizate din primul an. Dar codul mai ales este o specie de pește care va fi acoperită de interdicția de uh, arunca pește înapoi în mare care uh, trebuie să intre în vigoare în 2016. Ja, das ist ja die Frage, ob der Nordseeplan jetzt äh, schon in Kraft ist und das dann auch. Acum, dacă acest plan din Marea Nordului e deja în vigoare și deja sunt interzise aruncările înapoi în mare, deja avem acest plan, cum există această interdicție la anumite specii și nu la altele? Poate mai bine ne trimiteți totuși răspunsul în scris. Acum, la articolul 15 a menționat, se menționează cele patru specii pentru începutul anului 2016. Cum puteți spune, spune, spune acum că lucrurile pot fi interpretate altfel? Poate nu înțeleg eu limbajul juridic, însă când scrie acolo că e vorba de patru specii pentru care sunt interzise de aceste aruncări înapoi în mare, cum pot spune după aia că trebuie impusă interdicția treptat? Eu zic că ar fi bine să ne trimiteți un răspuns în scris. Atunci așa vă propun și o spune președintele, pe baza regulamentului de bază și a planurilor de gestiune pentru abordările multispecie, ar, trebui să ne spuneți exact ce specii intră aici în planul de gestiune pentru Marea Nordului, la ce specii sunt interzise aceste aruncări înapoi în mare. Dar e bine să o faceți în scris. Bine, o voi face. Foarte bine, spune președintele. Ne vedem joi pentru a continua discuțiile. Poate atunci vom primi, între timp vom fi primi și răspunsurile de la comisie. E tot ce am avut de spus astăzi în legătură cu actele delegate la care a fost raportare doamna Rodos, am primit răspunsuri de la comisie, mulțumim domnului Friz și ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, Trebuie să ne grăbim puțin. Interpreții au fost de acord să ne mai acorde câteva minute în plus. A, nu, oricum avem până la șase jumate. Am mai luat gura pe înainte. Nu, nu nimic. Un scurt raport E vorba de un scurt raport în legătură cu misiunea pe care comisia noastră a avut-o între 1 și 5 noiembrie în insula Reuniunii. Doamna Toma, doamna Rodus, Cadec, din păcate, a avut o problemă musculară gravă și a trebuit să-și anuleze călătoria în ultima clipă. Domnul Omarje a însoțit delegația. Mă uit în sală și nu-l văd. Toma ăsta? Nee, ist nicht Frau Rodes. Ach ja, Frau Rodes. Frau Rodes war ja auch da mit dabei. Also... Tocmai, nu este, doamna Rodos este care a participat la această vizită. De fapt, dumneavoastră a fost și lider acestei delegații, deci cu atât mai mult ar trebui să ia cuvântul. Mulțumesc. Trei membri au călătorit, doamna Toma, doamna Bilbao și domnul Omarje. Aceștia au fost cei trei eurodeputați care s-au deplasat în această delegație. În primul și în primul rând vreau să le mulțumesc organizatorilor. Nu voi menționa personalul amintindu-i pe fiecare pe nume. Marie Luiz, știu cât de mult te-ai implicat. Însă la fel a făcut și Emilie asistenta domnului Cadec și alți membri ai echipei noastre s-au implicat foarte mult pentru a se asigura că programul nostru va fi foarte interesant și util. Și le mulțumesc și interpreților, de altfel, care au avut amabilitatea de a nu sta cu ochii pe ceas și ne-au însoțit până în ultima clipă. Noi am vrut să vedem acolo ce îngrijorări există în uh, regiunile ultraperiferice. De multe ori discutăm despre asta aici în comisie, să când te deplasezi acolo vezi cu ce greutăți se întâmplă ei, se, cu ce greutăți se confruntă ei, greutăți pe care nu le găsești în alte părți. E vorba acolo de pescuit în uh, largul mării, la mare adâncime, forme diferite de pescuit. Peste 1500 de oameni lucrează în sectorul pescuitului în insula Reuniunii și există trei specii de pescării. De mici dimensiuni, pescuit artizanal, care furnizează cu pește piața locală și este consumat local. Una din problemele de care nu prea ținem noi cont aici în comisie e că foarte multe din navele de pescuit sunt foarte învechite După 10 ani, acolo vasele practic trebuie înlocuite din cauza climei. Aici la noi o navă de pescuit poate dura și 30 de ani, sau acolo durata de viață e de 10 ani. Din cauza umidității, navele ruginesc, se rodesc mai rapid. Mai e o problemă legată de faptul că Oceanul Indian e un ocean care uneori poate fi foarte periculos pentru navigatorii și pescarii care ies în larg pe mici embarcațiuni. Și asta din cauza valurile mari, de multe ori să te conjurați de rechini, uneori rechini de până la 6 metri lungime, toți trebuie să poarte uh, veste de siguranță, de plutire. Anul trecut 62 de oameni au dispărut și au fost de negăsiți în apele Oceanului Indian. Probabil au căzut victime acestor rechini despre care vă vorbeam. Vedeți, deci, cât de greu e să monitorizez activitatea de pescuit în regiune. E mult mai ușor să vinzi pește important în regiunea decât să-l debarci uh, acolo. Există un singur port de mari dimensiuni pe insulă și vaselor de mari dimensiuni le foarte greu să acosteze acolo. E încă o dificultate în plus în ceea ce privește obligațiile privind debarcările. Deci trebuie să te gândești și la problemele pe care le ridică mm, felul în care sunt anumite porturi. O mare parte din peștele prins e exportat, însă, după cum spuneam, o mare problemă acolo e legată de faptul că navele uh, ruginesc foarte repede, se strică foarte repede. O altă plângere pe care ne-au transmis-o toți pescarii, practic, uh, era legată de concurența foarte mare cu țările ACP. Acești pescari care provin țările ACP au niște salarii mult mai mici, de multe ori se bucură de o infrastructură mai mică și ceea ce e nebunesc e că traulerele europene nu departe de, trec nu departe de coastele Reuniunii și de multe ori aceste embarcațiuni, aceste nave, uh, prin tot peștele de acolo, deci nu mai rămâne nimic pentru localnici. Există și trei ferme de acvacultură care angajează oameni și două organizații care le organizează activitatea. Am vorbit cu unul din reprezentanții acestora și am încercat să-i adunăm la aceeași masă pe toți cei implicați în domeniu. E vorba aici de asigurarea unei furnizări uh, regulate către piață, de garantarea unor prețuri uh, uh, corecte. Există două organizații uh, regionale și e foarte interesant, de fapt, deoarece nu prea există asta și în alte părți. Ai o organizație uh, de gestionare maritimă pentru acvacultură și e un organ condus de drept, dreptul privat cu mandat privat și cu o structură de răspundere privată. E o organizație la care participă atât armatorii, pescarii, cât și anumite cooperative de pescari. În 2013 85 de milioane a fost suma generată de pescuit. Am discutat și cu reprezentanți din alte insule, din Maiot, cum ar fi. Și toți au spus că această poziție ultraperiferică pe care au le complică foarte mult existența. Articolul 93.9 uh, stipulează ca regiunile ultraperiferice să fie protejate specific, în mod specific din cauza caracteristicilor lor socioeconomice. Articolul 300 39 nu este suficient de mult luat în considerare, consideră reprezentanții acestor insule și vrem să-i propune, să-i, le pro, să-i propunem comisiei noastre să redacteze un raport din proprie inițiativă cât mai curând pentru a face față nevoilor cu care se confruntă aceste regiuni și trebuie să o facem. Colegul nostru Matos în ultimul parlament a avut această, în ultimul mandat a avut această idee, însă n-am reușit să o facem. După ce am văzut ce am văzut acolo, în, la reuniuni, cred că e foarte important să avem un astfel de raport. Am uh, vizitat prefectura, autoritățile portuare uh, și nu vă pot da detalii în legătură cu tot ce am văzut acolo, Să, în general trebuie să vă spun că era un climat, a fost un climat pozitiv, există respect și încredere reciprocă, însă Oaspeții din uh, Maiot, Guadalupe și uh, Guiana franceză erau destul de neliniștiți. Există o neînțelegere lor, li s-a spus că pot să călătorească cu noi în același autocar, până la urmă au putut, sau s-au simțit discriminați. În fine, în sfârșit am reușit să soluționăm această neînțelegere și să îi uh, împăcăm. Ideea e că atunci când elaborezi un astfel de program și dacă inviți oaspeți uh, suplimentari sau ai alți participanți față de cei din Parlament, nu pot eu să judec programul, nu eu l-am uh, organizat, nu știu cine a fost răspunzător cu invitația acestor oaspeți din Maiot sau din Guadeloupe, să trebuie să fim siguri că atunci când facem un astfel de program să avem suficient timp pentru a justificat toate aceste activități. Unii practic au străbătut jumătate în lume din Guiana franceză până în Guadeloupe ca să rămână acolo jumătate de zi și să stea puțin la taclale cu noi. Nu e acceptabil, deci chiar a fost o greșeală din partea noastră. Și ca să rezum lucrurile, cred că e nevoie de un raport din proprie inițiativă cât mai repede și Trebuie să folosim acest raport pentru a verifica dacă că acordurile de pescuit sunt uh, adecvate sau nu. Altfel, altfel nu are rost să ne deplasăm până acolo. Acolo sunt cetățeni francezi din departamentul de peste mări și trebuie să îi tratăm așa cum se cuvine. Vă pot da mai multe detalii, însă vă puteți da seama din câte am spus, cred că a fost o deplasare foarte reușită. Vă mulțumim, doamnă Rodos, pentru că ați condus delegația și că ne-ați prezentat ce s-a întâmplat acolo. Referitor la acest raport din proprie inițiativă, poate că ar trebui să le facem coordonatorilor. Acum, următorul punct de pe ordinea de zi e vorba de împlinirea a 24 de ani um, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Atlantic. Între 12 și 14 mai s-a reunit pentru a 24-a oară această comisie. Văd că nu prea mai avem mulți membri aici în această după-amiază. Știu că deja ai vacanță în multe țări, zile libere combinate cu altele și știu că și mulți dintre cei care au participat la reuniunea de la Malta participă acum la un alt eveniment, cum ar fi doamna Engstrom, doamna Nicolai și domnul Mato. Însă Doamna Fals, din partea comisiei, a fost și ea acolo. Deci haideți să-i dăm din nou cuvântul comisiei. Ne va spune câte ceva despre această reuniune. Îmi face o mare plăcere să vă spun câteva cuvinte în privința acestei aniversări care a avut loc în Malta de această dată. A avut loc, deci, uh, pe teritoriul Uniunii Europene, lucru care a facilitat uh, atât organizarea cât și participarea din partea instituțiilor europene, precum Parlamentul European. Suntem foarte încântați de rezultatul acestei reuniuni. Cred că s-au înregistrat mari progrese și acest lucru se datorează în mare parte eforturilor Uniunii Europene de a dau bold uh, idei de gestionare a pescăriilor și faptul că s-a adoptat uh, cadrul pentru uh, controlarea capturilor pentru diferitele stocuri, inclusiv pentru, pentru tonul roșu. Am adoptat și o regulă de recoltă pentru tonul albacor, care va putea fi folosit într-un uh, test um, pilot. În ceea ce privește măsurile de conservare, avem noua evaluare a stocurilor pentru pentru tonul obez și la propunerea Uniunii Europene se va adopta un, um, un um, pachet de conservare pentru ton um, prin care se reduce tacul de, până la 64 de tone, dar și pentru care vizează mortalitatea juvenililor, a puietului, mă scuzați, și și limitarea uh, grăsimii, însă aceasta va trebui revizuită anul viitor. Un alt uh, succes înregistrat este adoptarea sistemului electronic pentru capturi pentru tonul roșu, care este rodul unei activități de patru ani, iar aceasta va fi aplicabilă din la 1 mai anul viitor. De asemenea, anticipăm evaluarea pentru peștele spadă uh, din Mediterana, Știm că aceste stocuri nu sunt în uh, cea mai fericită situație și sperăm că domnul, anul 2016 va fi anul în care vor apărea măsuri din partea Europei tocmai pentru a asigura bunăstarea uh, peștelui spadă din Mediterana. În ceea ce privește conformitatea la ICAT, avem multe măsuri și multe obligații de raportare și a să faci în așa fel încât toată lumea să-și depună rapoartele la, timp, vă asigur că nu e ușor, dar am reușit. Am avut și discuții foarte bune pe marginea amendării, modificării uh, Convenției ICAT, două dintre cele patru chestiuni legate de principii și obiecții au fost uh, reglate rezolvate. Vom avea și uh, reuniuni intersesionale în care vom vorbi despre soluționarea litigiilor, uh, participarea uh, celor care nu sunt parte la această convenție înainte de următoarea reuniune a ICAT. În ceea ce privește rechinii, Uh, Uniunea Europeană înaintase o serie de măsuri pentru protecția acestora. S-a făcut o nouă evaluare pentru stocurile de rechin albastru. UE propusese niște măsuri foarte ambițioase, însă din păcate nu au făcut obiectul acordului din partea tuturor. Cu alte cuvinte, acest, acești rechini rămân încă nereglementați până în 2018. Nu am reușit nici cu propunerea noastră pentru ă, prelungirea ă, interdicției la alte specii de ă, rechin, precum rechinul alb sau rechinul maco. cât și pentru, dar pentru rechinul scrumbie, suntem încrezători că vom reuși să ă, ne atingem obiectivele la ICAT. Încă o dată, în mare am avut ă, mare succes în Malta, mai puțin în ceea ce privește rechinii. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru acest această prezentare interesantă și completă și iată ne ajungi aproape la finele lucrărilor noastre de astăzi. La diverse, nu am nimic de adăugat deocamdată. Deci, punctul 11, următoarea întâlnire pe 10 decembrie 2015 de la 9 la 10 și jumătate. Deci atunci se va întruni din nou Comisia Pescuit. Începem la 9 dimineața cu întâlnirea coordonatorilor. Țin să mulțumesc tuturor colegilor și membrilor echipelor care au rămas până la uh, finele întrevederii de noastre și încă o dată țin să mulțumesc și interpreților. Vă mulțumesc, ne vedem joia viitoare.